Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes. Bună ziua, bun venit tuturor. Vom începe reuniunea cu adoptarea ordinii de zi. Objections ou commentaires sur le projet? Dacă există obiecții sau comentarii în legătură cu proiectul de ordine de zi, nu se pare că nu este cazul, deci ordinea de zi e adoptată. Ați primit procesul verbal al reuniunii din 22 septembrie 2011. Dacă aveți remarci privind acest proces verbal, vă rog să vă adresați secretariatului până la sfârșitul reuniunii noastre. Dacă nu, procesul verbal e considerat ca fiind adoptat. Așadar, am plăcerea să urez bun venit astăzi celor doi eh, deputați din partea Parlamentelor Naționale, domnul Jean-Luc Cris și domnul Bachet, care ne vor vorbi despre rapoartele lor uh, imediat, însă vom reveni. Articolul 192 al regulamentului Parlamentului European se referă la activitățile coordonatorilor comisiilor. În principiu, deciziile coordonatorilor nu sunt decât uh, recomandări până la validarea acestora de către comisie. Și până acum, am contat pe grupurile politice ca ele să ne semnaleze eventuale dezacorduri ale deputa- deputaților uh, aparținându-le asupra propunerilor coordonatorilor. Deși practica de a transmite rezultatele reuniunilor coordonatorilor membrilor comisiei prin intermediarul grupurilor politice până în prezent uh, nu s-a lovit de nicio dificultate, coordonatorii propun ca de acum înainte rezultatele reuniunilor coordonatorilor să fie adoptate în mod formal prin aceeași procedură ca cea utilizată pentru adoptarea proceselor verbale ale reuniunilor comisiilor. Adică, în primul rând, proiectul înscris a rezultatelor precedente reuniunea coordonatorilor va fi inclus în dosarul deputaților pentru reuniunea următoare. În al doilea rând, președintele va anunța că proiectul rezultatelor va fi considerat ca fiind adoptat dacă nicio obiecție a membrilor comisiei nu este înregistrată la secretariat până la sfârșitul reuniunii și în al treilea rând la solicitarea oricărui membru al comisiei un schimb de opinie în legătură cu rezultatele ultimei reuniuni a coordonatorilor va avea loc în comisie la punctul diverse. Și odată adoptate, Rezultatele vor fi anexate procesului verbal al reuniunii comisiei, în cursul cărora au fost adoptate. Vă întreb dacă sunteți de acord să procedăm de acum, încoace, de acum înainte uh, în modul pe care vi l-am descris. Bine, mulțumesc. Ați primit deci în dosar rezultatele reuniunii coordonatorilor din 22 septembrie 2011. Dacă aveți uh, observații privitoare la aceste rezultate, vă rog să semnalați acest lucru secretariatului tot până la sfârșitul reuniunii de astăzi. Dacă nu, rezultatele vor fi adoptate ca tare. N-am primit nicio întrebare din partea membrilor Comisiei pentru reuniune. Considerăm, deci, că nu avem întrebări pentru această reuniune. Apoi ce privește comunicările președintei, eh, nu am niciuna, deci trecem la punctul următor. Comisia Europeană are anunțuri de făcut, întreb, poate domnul Domenico, Domenico Roza din partea Comisiei, dar văd că nu este de față. Așadar, nu are nici întrebări. Dacă altcineva dorește să ia cuvântul, da, vă rog, doamnă. Oui, ça marche. Oui, monsieur Domenico Rosa n'est pas là. Non, une... Da, domnul Domenico nu e aici, deci o uh, informație. Programul de lucru 2012, cooperația va, va fi uh, adoptată săptămânile următoare de către colegi. Mulțumesc. Se note. Mulțumesc, am notat. Așadar, punctele mai formale ale uh, reuniunii noastre fiind încheiate, putem să abordăm primul punct pe fond. După cum spuneam adineauri, am onoarea să urez bun venit a, uh, a, a doi colegi din Adunarea Națională din Franța, domnul Jean-Paul Barchet și domnul Jean-Louis Christ, membri ai Comisiei pentru Afaceri Externe, care în Parlamentul uh, Franței e competentă pentru cooperarea pentru dezvoltare. Comisia pentru Afaceri Externe a dat mandat pentru o misiune specială de observare și informare, a care președinte este domnul Bache, pentru evaluarea politicii franțuzești pentru ajutor pentru dezvoltare și, mai precis, pentru a găsi un echilibru în ce privește uh, ajutoarele între o abordare bilaterală și multilaterală. Misiunea aceasta a publicat un raport impresionant de altfel, care a fost prezentat uh, adunării naționale din Franța în luna decembrie 2010. Misiunea a abordat numeroase probleme care au fost dezbătute și aici, în Parlamentul European, în cadrul viitorului politicii de ajutor european, probleme cum ar fi cel, care sunt cele mai bune mijloace de a consolida impactul ajutorului sau contextele în continuă evoluție a cooperării pentru dezvoltare și rolul noilor creditori. Raportul misiunii conține de asemenea sugestii pentru consolidarea rolului Parlamentului în materie de control Eh, și monitorizarea politicilor de ajutor, eh, lucru foarte prețios pentru dezbaterile noastre în curs aici, în Comisia noastră pentru dezvoltare. Raportul misiunii conține de asemenea recomandări pentru cooperarea europeană pentru dezvoltare și sper că vom putea discuta detaliile acestora împreună astăzi. Astfel se recomandă bugetizarea FED-ului, care e preconizată de către Parlamentul European deja de mult timp. În același mod, uh, noi am susținut de la ferm apelul pentru mai multă coerență în politicile europene. Bun, și uh, fără alte întârzieri, dau cuvântul colegilor noștri francezi care ne vor prezenta ceea ce cred ei că constituie principalele concluzii ale raportului uh, misiunii. Deci, dau cuvântul domnului Bachet sau domnului Crist pentru un timp de 15 minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnilor și domnilor, domnul Bache, dragi colegi, am avut onoarea să fiu președintele misiunii de informare uh, a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului francez pe, în, în ce privește ajutorul pentru dezvoltare. Franța se află printre cei mai importanți contribuabili uh, la dezvoltare pentru că OCDE-ul spune că e pe locul 2 uh, la ajutoare după Statele Unite. Eh, e vorba de aproape 8 miliarde 900 de mii de euro în 2009 și o sumă ceva mai mare în 2010. Acestea fiind spuse, nu ne putem doar satisface cu aceste cifre, ci parlamentarii francezi, în unanimitate, regretă de mult timp complexitatea sistemului și dificultatea de a înțelege aceste politici și mai ales sentimentul că acțiunea noastră este dezechilibrată și astăzi e vorba mai ales de contribuții ale unor instituții multilaterale sau europene și acest dezechilibru duce la o pierdere a marjei de manevră, a influenței și vizibilității țării noastre în materie ajutorului pentru dezvoltare. Ăsta este punctul de plecare care a motivat Comisia noastră pentru afaceri externe să creeze această misiune de informare pentru acest raport. Sigur că am cerut părerea multor personalități, specialiști în, specialiști în ajutor pentru dezvoltare și am de, efectuat 5 deplasări. Vietnam, Tunisia, Statele Unite, Republica Democratică Congo și aici la Bruxelles, care ne traduc abordarea și interesul ca țările beneficiare uh, a ajutorului să aibă uh, o, un cuvânt de spus în legătură de, cu instrumentele și să vedem ce au de spus în legătură cu ceilalți actori, mai ales instituțiile multilaterale, în ceea ce privește răspunsul așteptările lor și eficiența acțiunilor. Am ales trei țări din Sud în care există problematici de dezvoltare și mize diferite, Africa subsahariană, Asia, țările de la Mediterană, emergente sau viitor emergente, țările în criză. Situațiile sunt diferite, deci, și asta afectează natura cooperării și a instrumentelor pe care le putem utiliza. Celelalte deplasări aveau ca scop să studiem în detaliu uh, aspectul multilateral. Ne-am întâlnit cu autoritățile din principale organizații internaționale din acest domeniu, ONU, UNICEF, instituții financiare, Banca Mondială, FMI, Banca Africană pentru Dezvoltare, Comisia Europeană. În Statele Unite am întâlnit și cu responsabilii agenției americane pentru dezvoltare din Departamentul Trezorerie, Departamentul de Stat, Congres și așa mai departe. La Bruxelles, președinta Comisiei dumneavoastră, Eva Jolie, ne-a întâlnit uh, și s-a întreținut cu noi. Întotdeauna am uh, căutat să întâlnim actori de la fața locului ca să avem percepții diferite în legătură cu tema care ne interesa și să le auzim punctele de vedere în legătură cu subiecte care ne preocupă. Raportul nostru a fost adoptat în unanimitate la adorarea națională din Franța și Bun, cred că un rezumat destul de uh, detaliat uh, va fi deja uh, distribuit. Se împarte în trei părți. În primul rând, o punere în perspectivă a ajutorului pentru dezvoltare și în, a punerea acestuia în contextul istoric. Uh, e vorba de o politică publică care în țările occidentale uh, se bazează pe doi piloni. În primul rând, solidaritatea internațională nord-sud, uh, reafirmat de la adunarea generală a ONU, care, sigur, luptă pentru reducerea sărăciei. De 10 ani de zile sunt sunt, sau, s-au întețit acțiunile în acest sens și eforturile uh, s-au mai mult decât dublat. În al doilea rând, o politică de securitate națională și interesul național, dimensiune în care uh, întotdeauna ne-a preocupat și a preocupat și țările beneficiare, deși nu s-a anunțat asta cu claritate. În plus, Uh, evoluțiile mondiale în acești ultimi ani au un impact direct în legătură cu mizele noastre. Uh, problema, problematica bilateralismului, multilateralismului sunt afectate pentru că pe fondul globalizării au apărut teme noi, uh, schimbările climatice, și știm că aici, de exemplu, și știm aici că o acțiune colectivă este cea mai bună și de aceea Eh, trebuie ca instrumentele să fie eh, coerente, eh, ajutorul trebuie să fie eficient, trebuie să ne gândim la nevoile beneficiarilor. Sigur, s-au adoptat diverse angajamente internaționale, pe plan european sau mondial, ca la, conferin- ca la conferința în Paris din 2005, și de acum G20 se interesează de temele acestea legate de dezvoltare. Mm, de Dezechilibru între bilateralism și multilateralism a motivat Comisia pentru Afaceri Externe să facă o reflexie și să spună că nu ajung bunele intenții ca problema să fie uh, rezolvată. Problema e la nivel mondial. Mais à cause des interprètes. D'accord, c'était pour le temps. Je <laughs> vous laisserai dépasser. Oui, oui, des temps lourdes sont à l'œuvre au niveau. Sigur că evoluția la nivel mondial se reflectă și în uh, domeniul ajutorului internațional. Noi nu putem să nu ținem cont de aceste evoluții și știm că multilateralismul și bilateralismul sunt mai complementare decât antagoniste și sunt mize și probleme care nu pot fi rezolvate decât prin acțiuni colective într-un cadru multilateral. Și mă refeream la schimbările climatice, pandemii și așa mai departe. Acum, a doua parte a raportului era o analiză detaliată a structurii politicii și franceze pentru, de ajutor pentru dezvoltare. Am reamintit că Franța e un actor major în domeniu prin uh, aspect geografic, al sumelor alocate și, sau rolul care joacă în dezbateri. Analiza noastră a revelat și faptul că politica noastră de ajutor prezintă anumite particularități față de principalii noștri parteneri și că independent de contextul internațional, dacă există dezechilibri în politica noastră în acest domeniu, se, acesta se referă la instrumentele um, care au fost folosite, concluziile fiind severe în acest sens. Se notează că structurile care sunt însărcinate de uh, ajutor nu sunt coordonate, că Mm, trebuie o mai bună coordonare la fața locului, că uh, uh, coordonarea politică e insuficientă, instrumentele noastre sunt dezechilibrate, deci astfel încât între ambiții și realitate există o contradicție care prejudicează coerența acțiunii noastre, vizibilitatea și credibilitatea acestei. Privilegiez certains outils deci trebuie să, sunt făcute niște alegeri pentru anumite instrumente, astfel încât că noi n-am mai luat în considerare țările cele mai uh, sărace și ne-am concentrat pe țările mai solvabile. Deci nu ne-am ocupat, de exemplu, de Africa subsahariană. E adevărat asta, mai ales în domeniul sănătății, a apei potabile. Iată că aici am ales instrumente care ne-au dezechilibrat politica. Dezechilibrul acesta este major pentru că consolidează singurul dezechilibru între multilateralism și bilateralism. Cu alte cuvinte, prin comparație cu politica de ajutor pentru dezvoltarea partenerilor noștri, e vorba mai ales de arhitectură, uh, unde există incoerențe care ne fac probleme, ne cauzează probleme și nu e vorba doar de dezechilibru în favoarea multilateralismului. Și ultima, a treia parte a raportului, uh, face niște sugestii pentru ca dezvoltarea să fie un element structural al poziției noastre uh, externe. Am elaborat un număr însemnat de recomandări, am propus, desigur, anumite soluții pentru a îmbunătăți echilibrul între multilateralism și bilateralism, dar vom încerca să vedem uh, cum să profităm mai bine de multilateralism uh, la care participăm și la care nu putem renunța. Știm care sunt evoluțiile la momentul actual. Logica acestora mizele care ne se impun ne obligă să utilizăm instrumente multilaterale. Deci e vorba de a face investiții mai bune ca să ne menținem rolul uh, tradițional al Franței, atât în spațiul european cât și la nivel global. Asta presupune și, la o, mai bună, și o mai bună vizibilitate Mulțumesc pentru atenție și dau cuvântul colegului meu, domnul Crist, care vă pre- va prezenta mai în detaliu analiza noastră și propunerile pe care le-a făcut. Mulțumesc. Merci beaucoup. Je passe donc la... Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul domnului Crist. Mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Doresc să completez propunerile făcute de către colegul meu, Jean-Paul Bache și să Evoc uh, și eu aspecte din această misiune. După cum știți, acest ajutor pentru dezvoltare întotdeauna trebuie să fie văzut într-un anume context. În contextul internațional, geopolitic, politica de asistență financiară și modifică uh, opțiunile uh, nu putem să nu adaptăm instrumentele conform noi dimensiuni. Raportul între bilateralism și multilateralism Uh, este condiționat de evoluția arhitecturii și tematicii ajutorului pentru dezvoltare. Principiul uh, recomandării uh, se axează pe trei vectori. Vectorul bilateral, vectorul european și vectorul multilateral. În ce privește eh, dispozitivul nostru, misiunea noastră eh, s-a axat pe arhitectura eh, instituțională și pe asistența din partea Franței. O mai bună coordonare, mai mare coerență și de asemenea o clarificare a responsabilităților. Și este datoria adunării naționale să clarifice aceste lucruri. Deci, toți observatorii au făcut o observație recurentă este nevoie de uh, a ține seama de context. Câteodată nu se știe exact cine determină și uh, coordonează politica de dezvoltare și tocmai de aceea uh, asta poate avea efect asupra configurării politice. Noi trebuie să facem o politică vizibilă, altfel ea va fi prejudiciată de lipsa de vizibilitate. Trebuie să știți că în Franța mm, nu s-a organizat niciodată o dezbatere privind politica de cooperare. Parlamentul nu este asociat în ce privește revizuirea politicii sectoriale și a strategiei în acest domeniu, dar lucrurile încep să se schimbe. Și uh, când are loc descărcarea, gestiunea Parlamentului, există o tradiție foarte franceză uh, Uh, foarte veche, mai veche de perioada celei de-a cinci republici. Uh, tradiția franceză cere ca politica de apărare, politica externă, este un privilegiu al președintelui Republicii. Dar această misiune, de fapt, demonstrează că lucrurile se pot schimba. Este nevoie de un efort de sinceritate și în ce privește instrumentele de finanțare. Pentru că au existat foarte multe uh, elemente criticabile datorită lipsei de vizibilitate a politicii noastre. Deci noi încercăm să ne majorăm uh, finanțele pentru ajutorul pentru dezvoltare, și să demonstrăm că este importanța acestei politici în cadrul angajamentelor franceze. Trebuie să existe o bună comunicare în ce privește politica de cooperare și trebuie să întreprindem eforturi pentru a uh, mobiliza forțele din țara noastră, inclusiv în slujba unei politici a voluntariatului, a dezvoltării. Este nevoie de a mobiliza și de a stârni interesul publicului larg. Relațiile cu publicul beneficiar, cu țările beneficiare, este esențială. Deci, este important să ne orientăm cooperarea franceză în sensul unei optimizări a finanțărilor, de mai bună articulare a instrumentelor cu care operăm și în felul acesta să demonstrăm eficacitatea politicii noastre. Ne dorim o mai bună coerență a sistemului, iar misiunea um, s-a axat pe mecanismul de finanțare care trebuie să fie mai bine definit conform priorităților pe care le stabilim noi și aspectelor sectoriale. În ultima vreme am întreprins demersuri în acest sens. Uh, cu un an în urmă, de altfel, uh, raportul activității a fost făcut public și truna din prioritățile noastre este această transparență. Trebuie să avem o politică um, de uh, acordare a asistențelor, de donații care să fie cunoscută. Trebuie să ne angajăm ca până în 2015, de fapt, demersurile noastre să se dubleze în acest sens. Suntem unul dintre principalii actori europeni care acționează în cadrul unui sistem multilateral, păstrăm un anume nivel al finanțărilor bilaterale um, um, pentru țările cu care avem asemenea acorduri de cooperare. Iar în ce privește politica europeană de dezvoltare, și uh, dumneavoastră aveți o atenție deosebită în acest sens. Vreau să vă spun că Franța uh, face uh, demersuri esențiale pentru că este un obiectiv major al politicii noastre de a ajuta statele mai slabe. Și avem diverse modalități de finanțare a acestei asistențe. Deci, oricum nu este pus sub semnul întrebării angajamentul de acest gen. Suntem cel de-al doilea contribuitor ca volum în cadrul uh, acestei asistențe și în materie de cooperare uh, încercăm să valorificăm la maximum aportul nostru. Deci trebuie să acționăm pentru ca angajamentele care decurg din tratatul de la Lisabona să uh, acționeze valorificând sinergiile statelor membre la nivelul Uniunii Europene. Comisia uh, elaborează o carte verde și Franța este angajată în acest demers, respectându-ne prioritățile geografice și sectoriale. În același mod, uh, încercăm să conferim coerență politicii noastre noastre, este important ca Franța să pledeze pe plan european pentru ca politica europeană care este menită dezvoltării să fie în coerență cu politicile în acest sens ale tuturor statelor membre. Chiar dacă anumite obiective nu sunt împărtășite de toată lumea și chiar dacă uh, bugetul uh, este nesatisfăcător, trebuie să găsim mijloacele necesare pentru a stimula această politică bilaterală în uh, relația cu statele uh, mai puțin dezvoltate. Deci, noi trebuie să uh, nu rămânem singuri în lupta noastră împotriva sărăciei. Deci este nevoie de o bugetizare a ajutorului pentru dezvoltare, a finanțării pentru dezvoltare, pentru ca activitatea să poată să se îmbunătățească calitativ. Va trebui să acționăm în colaborare cu instituțiile multilaterale um, care suntem angajați și trebuie să uh, sugerăm o condiționalitate a aportului nostru, astfel încât el să fie utilizat la maximum. Domnul Jean-Paul Bache a evocat în repetate rânduri dezechilibrul în ce privește finanțarea multilaterală. Deci, ă, din acest punct de vedere, este nevoie de corecții. Contributori voluntari ă, ă, în clipa de față au o contribuție insuficientă. Toată lumea este de acord în legătură cu acest aspect este important să privilegiem fondurile verticale uh, și trebuie să creăm garanții că jucăm un rol important în uh, toate domeniile în care suntem angajați pentru a spori respectul pentru mișcarea uh, francofoniei este de dorit ca Franța să urmărească cu mai mare atenție angajamentele sale, uh, optimizarea instrumentelor multilaterale, articularea uh, tuturor instrumentelor bilaterale. Pe scurt, uh, suntem siguri că eficacitatea trebuie să sporească, vizibilitatea trebuie să sporească. Trebuie prin mecanisme colective și multilaterale să sporim eficacitatea, coerența, parteneriatele, transversabilitatea și uh, tematica uh, stabilită și abordată. Um, Franța uh, nu trebuie să-și permită să piardă vizibilitatea politicii sale și influența sa chiar dacă anumite uh, activități sunt diluate în cadrul unor uh, ansambluri uh, mai puțin distincte. Dar este foarte important să ne axăm pe o tematică de mare actualitate. Franța este un actor incontestabil important pe plan mondial din acest punct de vedere. Trebuie să utilizăm la maximum posibilitățile de care dispunem pentru cooperare, pentru dezvoltare. Trebuie să uh, facem alegerile cele mai eficiente prin instrumente eficace și vizibile este nevoie să impunem o dinamică specială uh, noilor parteneriate, strategiei europene și să tragem concluziile care se impun pentru reconcilierea bilateralismului și multilateralismului. Pentru că este o cheie a inovării. Este important ca Sudul să se dezvolte, iar etapa actuală nu poate fi considerată satisfăcătoare. Mulțumesc foarte mult și Aș vrea să dau cuvântul acum uh, eurodeputaților care doresc să intervină doamna Keller. Um, Mulțumesc foarte mult uh, și bine ați venit aici în Parlamentul European. Bine ați venit la reuniunea noastră de comisie. Aș fi foarte interesantă sau din partea dumneavoastră următoarele. Mă bucur mai întâi că în raportul dumneavoastră sublinați importanța cooperării multilaterale pe care cred eu, uh, care cred eu este că este crucială în uh, ce privește atingerea obiectivelor de mileniu și ce privește combaterea uh, sărăciei. Cel puțin așa au declarat voința lor statele membre ale Uniunii Europene. Eu cred că printr-o acțiune multilaterală putem uh, avea un impact uh, mai mare uh, asupra mediului în care acționăm și putem trezi o atenție sporită pentru acțiunile noastre. Deci, încă o dată, mă bucur că ați ales această cale. Însă ați vorbit și despre interesele Franței pe care nu doriți să le uh, pierdeți printr-o cooperare multilaterală. Uh, vreți să ne explicați, vă rog, care sunt aceste interese naționale ale Franței despre care vorbeați? Și apoi, o întrebare de ordin tehnic mai degrabă. Această misiune de informare, ce este ea de fapt? Este o comisie ad hoc a Parlamentului francez? Cum e organizată? Cum, cum ați organizat uh, redactarea acestui raport, în ce cadru. Și apoi uh, vreau să mai întreb, uh, aș mai avea încă o întrebare în legătură cu modul în care sunt dezvoltate politicile de, pentru cooperare și dezvol, ajutor pentru dezvoltare. Um, adică la parlament, nivelul Parlamentului francez, cum tratați aceste politici? Pentru că spuneați că la nivelul Parlamentului nu aveți prea multă influență. Dacă da, atunci cum vă organizați uh, în munca noastră? Aveți o comisie permanentă? Um, și uh, aveți, de exemplu, un schimb cu, de informații cu colegii dumneavoastră europarlamentari pe această temă? Și uh, deci toate aceste chestiuni organizatorice uh, uh, ne interesează pentru că suntem și noi interesați de, de un schimb de bune practici, dacă, dacă acestea există. Chiar dacă aceste întrebări sunt mai degrabă tehnice și nu sunt în mod direct uh, legate de raportul nostru, cred că sunt interesate. E, e, și apropo de asta, ne-ar interesa și o versiune tradusă a raportului dumneavoastră, dacă există așa ceva. Intervenție fără microfon. Va verifica pentru copii, copies, mais non. bine, vom verifica în ce privește copiile distribuite, uh, să vedem cum stau lucrurile. Copiile raportului, desigur. D'accord. Alors on me dit qu'il existe mi se spune că sunt disponibile doar în franceză, dar rezumatul se află în dosarele dumneavoastră. Acum dau cuvântul domnului Görens președinte. Mulțumesc, doamnă președintă. Euh, Am ascultat cu mare interes uh, ce au avut de spus invitații noștri și mai ales uh, domnul Crist, care a spus că nu se știe exact cine ia alegerile strategice, Ministerul Afacerilor Externe sau ceilalți actori din domeniul dezvoltării din Franța. Lucrul ăsta e grav. Când nu se poate identifica cine anume face alegerile strategice. Dar de altfel nu aveți o poziție singulară, pentru că asta se poate întâmpla și la un eșalon superior. Și noi am fost foarte îngrijorați de la începutul acestei legislaturi în ce privește atribuirea puterii de a defini marile alegeri și orientări strategice în Uniunea Europeană. Deci se face un inventar al lucrurilor care nu funcționează foarte bine și ca să continui în această ordine de idei, coordonarea și coerența politicilor e dificil de făcut dacă nu știm cine hotărăște ce anume. Deci e important să facem ordine aici. Dacă noi, ca parlamentari, nu uh, lansăm un semnal de alarmă, nu știu cine o va face în locul nostru. De aici ai problema și aici trebuie să ne înțelegem între noi, să vedem cum putem să ieșim din această situație, pentru că avem tendința să uh, facem o gargară cu cuvinte frumoase uh, în legătură cu tratatul de la Lisabona, dar până la urmă, iată că în realitate nu uh, reușim să depășim problemele uh, existente în uh, identificarea responsabililor uh, a celor care iau hotărârile strategice. În al doilea rând, uh, ați pus accentul pe aspectul multilateral și cel bilateral. Eu cred că și aici sigur, subiectul ăsta e legat de primul. Și aici e interesant de deci știu cine dă tonul în definirea alegerilor strategice la Națiunile Unite. Noi am avut ocazia să facem un schimb de opinii pe problema asta și mă întreb dacă Uniunea Europeană, Comisia și state membre, de asemenea, n-au destulă putere ca odată ce sunt convinse de pertinența unei alegeri strategice să le și impună în cadrul internațional. Dacă suntem convinși că facem o alegere corectă, de ce să nu dăm dovadă de mai multă ambiție? Dar pentru asta e nevoie să fim și mai organizați, ca să avem un cuvânt de spus la nivel internațional. La ONU, programul ONU pentru dezvoltare, desigur, dar și, mai ales, la Fondul Monetar Internațional, la Banca Mondială, pentru că și Banca Mondială uh, se poate înșela, la FAO, de asemenea, constat că FAO, de exemplu, discută despre orice, dar când uh, sunt întrebați dacă au făcut un studiu de impact al reformei agricole, uh, al politicii agricole comune și ajutorul pentru dezvoltare, ne răspund că nu există așa ceva. Deci aici sunt lacune în aceste organisme internaționale de ajutor multilateral. Și a treia întrebare. De aici cred că interesul nostru ar fi unul comun să aflăm răspunsul. Nu vă ascund că și între noi câteodată ne aflăm în dezacord. Nu știu dacă nu cumva trebuie uh, pus altfel accentul pe politica uh, de ajutor pentru dezvoltare. Deci să ne gândim la nevoile celor mai uh, vulnerabili. Cred că primăvara arabă ne-a spus ceva. Mm, sigur, există ajutorul public pentru dezvoltare, dar dirijat spre țările emergente, mai ales. Ca să fim clari, cred că ar fi scandalos să investim bani cu titlul de ajutor pentru dezvoltare pentru Libia. Cred că e o țară care are suficiente resurse ca să nu apeleze la uh, resursele internaționale care sunt dedicate combaterii sărăciei în lume sau China, India, țări emergente. China <laughs> aproape a ieșit la suprafață de tot. Sigur, există reguli care le dau dreptul la bani, dar eu mă întreb dacă e o necesitate pentru China. Eu cred că nu. Și în al patrulea rând, pe drept cuvânt, ați vorbit de contribuțiile importante ale Franței în materie de ajutor pe dezvoltare. Uh, Există aspectul legat de cifre absolute, dar și cele relative. Și vă întreb cum uh, vedeți că există, un, dacă există un consens european în materie de ajutor de dezvoltare. Dacă nu cumva ar trebui să facem modificări. Dacă dumneavoastră credeți că angajamente asumate cu acest titlu în 2005 mai rămân uh, actuale. Orice țară, mică sau mare, dacă uh, își respectă angajamentele, face deja mare lucru în materie de ajutor pentru dezvoltare și consens european în materie de dezvoltare. Și nu, în ultimul rând, în legătură, o ultimă întrebare, mă scuzați, în legătură cu datoria, oare ne ar trebui să renunțăm treptat la politica împrumuturilor uh, către țările care au probleme de guvernare? pentru că 20 ă, de ani după acordul pentru împrumuturi, vedem că împrumuturile nu vor putea fi ă, rambursate. Și ă, nu știu dacă nu cumva anularea datoriei va fi din nou eligibilă cu titlul de ajutor pentru dezvoltare. Că, până la urmă, s-au investit bani care nu vor mai putea fi recuperați. Deci ce ar fi oare mai bine să ne gândim mai ales la donații, decât să recurgem întotdeauna la acele formule care ne arată experiența că sunt, pot fi puse sub semnul întrebării. Din președinte, mulțumesc, domnule Gărens. Văd că nimeni altcineva dorește să mai ia cuvântul, așadar dau cuvântul invitaților noștri. Ba nu, prima dată Comisia Europene, dar se pare că nu dorește să ia cuvântul reprezentantul comisiei, așadar au cuvântul invitației domnului Bache și Crist în ordinea pe care o doriți. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să spun de la bun început că a fost o misiune de informare în legătură cu întrebarea pusă de doamna Keller. Misiune de informare a Parlamentului francez. Este o comisie de anchetă parlamentară în care noi încercăm să lucidăm lucrurile care nu ne sunt uh, foarte clare și uh, organizăm misiuni de informare la fața locului pentru a înțelege mai bine cum funcționează lucrurile la fața locului și pentru a îmbunătăți sistemul. Care a fost motivul pentru organizarea acestei misiuni de informare? În legătură din nou cu întrebarea pusă de doamna Keller și de domnul Gărenț, am vrut să clarificăm anumite lucruri. Cum funcționează lucrurile, cine sunt actorii implicați, cine ia decizii legate de uh, aceste aspecte și uh, pentru că nu aveam răspunsul la aceste întrebări, am organizat misiunea. În al treilea rând, în legătură cu uh, întrebarea doamnei uh, Keller, care sunt principalele interese ale Franței. Bun. Noi putem afirma foarte clar că Franța astăzi în cadrul unui ajutor pentru dezvoltare ă, acționează ă, mai puțin vizibil, fie că este vorba de ajutor bilateral sau multilateral. Ă, noi ne dorim nu să câștigăm beneficii din ajutorul pe care îl acordăm. Bun trebuie să existe uh, uh, și o formă de influență politică în cadrul uh, acestor demersuri de ajutor pentru dezvoltare. Bun, la finele întâlniri noi s-a spus nu, avem uh, problemele dumneavoastră pentru că noi, norvegienii, nu am fost o țară care să aibă colonii. Ei bine, Ehm, aceasta a fost doamna Eva Jolie care a făcut această afirmație. Bun. Dar uh, fostele colonii, poate, pentru că mm, doresc să își mențină relația politică pe care au avut-o, inclusiv devenind beneficiare ale uh, acestui tip de asistență pentru dezvoltare. Bun. Deci noi, noi am trecut de la o lume uh, bipolară la o lume uh, globalizată. Și am constatat la un moment dat, uh, după septembrie, că a existat o creștere a uh, volumului asistenței pentru dezvoltare. A fost o opțiune uh, strategică, un element de securitate care nu este deloc neglijabil. Franța trebuie să își definească parteneriatele în cadrul acestei strategii. Bun. Și există și acest element nou de parteneriat ajutorul pentru dezvoltare. În raportul nostru noi explicăm cum a luat naștere acest ajutor pentru dezvoltare. Este vorba despre cultura creștină a solidarității și, și de cum o nouă formă de neocolonialism. Este vorba despre a schimba lucrurile, dar evident că într-un parteneriat este nevoie de două părți. Este un parteneriat între țara donatoare și țara beneficiară. Și, nu în ultimul rând, în ce privește dimensiunea politică, că Franța trebuie să-și recentreze uh, ajutorul, de pildă, pentru zona subsahariană, este clar că uh, este în spiritul unui nou parteneriat, pentru că lucrurile până acum au fost mai puțin controlabile și difuze. Iar în legătură cu o altă întrebare pusă de domnul Găreț, în raportul nostru uh, reiese faptul că nu am încercat să privilegiem pe unii în dezavantajul celorlalți. Dar, în orice caz, dacă nu acordăm asistență țărilor cele mai sărace, ele vor deveni și mai sărace. Mulțumesc! Pentru a completa cele spuse de domnul Bache, aș vrea să menționez câteva elemente. În ce privește dificultățile pe care le avem în, ce, în legătură cu vizibilitatea chiar în interiorul instituțiile noastre. Prin misiunea făcută am făcut în uh, concluziile ei anumite recomandări. Propunem simplificarea arhitecturii instituționale în cadrul dispozitivului francez pentru o mai mare vizibilitate. Și încercăm să implicăm de la bun început Parlamentul. Și ă, asta înseamnă adoptarea unei legi cadru pentru acțiunile de cooperare ale Franței. Dorim să organizăm o dezbatere anuală în ce privește asistența pentru dezvoltare. Dorim să asociem Parlamentul în elaborarea politicii sectoriale și să ținem seama de solicitările care ni se fac. Ne dorim îmbunătățirea instrumentelor cu care operăm și, cum spuneam, o mai mare implicare a Parlamentului în toate aceste acțiuni. Întrebarea care a fost pusă legată de consens. Bine înțeles că ne dorim să îmbunătățim sinceritatea, vizibilitatea acțiunilor noastre de finanțare, din angajamentele internaționale, dar dorim să respectăm și recomandările cadru făcute de OECD în ce privește finanțarea acestui ajutor. Există aspecte care nu sunt contabilizate, dar noi ne dorim ca transparența să fie maximă. Domnule Gărânț, când ați evocat anumite relații. Cred că ar fi interesant să stabilim jaloanele unui parteneriat mai activ cu Parlamentul European. Cred că ar fi interesant să ne mutualizăm mijloacele cu care operăm, să ne coordonăm strategiile pentru ca acțiunile să devină mai eficace. Noi nu avem modalități de a comunica direct uh, cu cetățenii noștri pentru a demonstra că banii publici au fost folosiți um, cât mai înțelept. Doamna Keller a menționat lupta împotriva sărăciei. Este un aspect fundamental, dar uh, noi ne dorim ca populațiile din țările implicate în aceste acțiuni să susțină strategiile, fie că este vorba despre ajutoare bilaterale, fie multilaterale. Și sperăm că prezența noastră aici poate ne va permite să declanșăm un proces în acest sens pentru a valorifica sinergiile. Merci beaucoup. Oui. D'accord. Madame Atouf. Bine, doamna Atuf a mai cerut cuvântul. Euh, pour ma part, je ne suis... Da, mulțumesc. Eu uh, nu fac parte din Comisia pentru Dezvoltare, ci Comisia pentru Afaceri Externe. Însă vreau să întreb pe domnul Crist, atunci când a spus că trebuie să negocieze Franța cu țările beneficiare și asta e o problemă pentru că nici nu totdeauna își respectă angajamentele, dar eu vă întreb dacă n-ar fi momentul cu toate cele întâmplate cu primăvara arabă să reluăm negocierile mai ales nu cu țările cu regimuri autocrate, ci nu mai degrabă să ne adresăm direct populațiilor. Să negociem cu popoarele de acolo și nu cu conducerile lor, mai ales când sunt nedemocratice. Când vedem ce s-a întâmplat cu Libia sau cu Tunisia, iată, noi am negociat cu Gaddafi, am negociat cu Ben Ali, dar oamenii din țările astea nu au fost ascultați, nu li s-a cerut părerea. Deci cum credeți că că pentru că dumneavoastră, și sunt de acord, a spus că astăzi prioritatea e Africa subsahariană, dar știm că multe guverne și mulți președinți din țările din regiunea aceea nu își reprezintă cu adevărat popoarele. Deci ce, mai, ce facem? Negociem tot cu dictatorii? Eu cred că nu vom putea continua așa dacă dorim cu adevărat ca popoarele de acolo să iasă dintr-o situație de sărăcie atunci haideți să nu mai eh, negociem cu guvernele nelegitime și cu dictatorii acum câțiva ani eu de, du ministère des Affaires étrangères en France. Am întâlnit uh, acum câțiva ani la Paris cu un membru al Ministerului de uh, Afaceri, af, Ministerului Afacerilor Externe uh, de la Paris, dar uh, m-a tratat practic cu dispreț. Toată lumea știe însă că anumite guverne sunt uh, reprezintă niște dictatori. Atunci cum să facem? Trebuie negocia direct cu popoarele dar tre- trebuie ascultate mai ales ONG-urile din Africa, care știu despre ce e vorba și care, într-adevăr, ajută populațiile de acolo. Dorim, până la urmă, să avem relații și criterii clare. Dorim să nu continuați să aveți un sentiment de superioritate față de țările beneficiare și v-aș întreba dacă credeți că nu trebuie modificate aceste relații și să avem uh, o relație pe picior de egalitate și uh, care, în care se reflectă într-adevăr uh, fraternitatea. Bine, domnul Crist acum uh, răspunde. Da, v-ați referit la parteneriat. Ideea noastră și de asemenea obiect, obiectul summitului de Lisabona, să nu uităm, Europa, Africa, era un nou parteneriat, să nu uităm. Uh, și eu cred că așa și acționăm uh, în parteneriat de la egal la egal. Dar sigur că sunt dificultăți. Sigur, ce relații am putea avea cu un anumit număr de regimuri, m-ați întrebat, sau ne-ați întrebat. Sigur că deja avem o diplomație parlamentară. Prin această eh, diplomație parlamentară încercăm să ne întâlnim cu aleșii și cu ei, să avem ale, eh, relații constructive ca să avem, într-adevăr, Uh, o cunoștință, uh, să răspândim cunoștințele acolo în ce privește democrația, fără să dăm lecții, dar cu relații cu parteneri politici, că suntem oameni politici. Și diplomația aceasta parlamentară merită să fie consolidată. Și mai există un dispozitiv care poate realiza îmbunătățirea schimburilor. E vorba de cooperarea descentralizată, care e un instrument excelent care permite de la oraș la oraș sau de la asociație la asociație să se creeze raporturi și relații care țin de statul de drept, pentru că știm că statul de drept este și acesta un obiectiv uh, de dezvoltare a mileniului și e important să construim și statul de drept în aceste țări. Dar ar fi naiv să credem că de azi pe mâine putem să avem relații, de exemplu am văzut cu Tunisia sigur că există acest avânt spre democrația al poporului și acesta a și permis uh, apariția unei tranziții democratice. Noi, putem, noi nu putem decât să o încurajăm, desigur. Sigur, se poate face se, procesul anumitor regime care mai există pe aici pe acolo, regimuri, mă scuzați, dar nu putem schimba lucr- lucrurile de azi pe mâine decât prin această democrație, diplomație parlamentară, cu relații de la oraș la oraș, cu cooperarea aceasta descentralizată, astea sunt instrumentele noastre. Sigur, e mai ușor să ne exprimăm criticile decât să uh, înființăm un, un dispozitiv care să și funcționeze. Aici nu sunt reguli uh, clare. Nu există nici o, o baghetă magică care să ne permite de pe azi pe mâine, de pe zi pe alta, să uh, răsturnăm regimurile dictatoriale Astăzi nu avem un instrument care să funcționeze atât de ușor pe cât ați dorit dumneavoastră ca să putem schimba lucrurile așa. Dar e important ca prin diplomația parlamentară și o politică de cooperare descentralizată, până la urmă, să putem uh, schimba lucrurile cu aceste regimuri. Da, domnul Bache, dacă îmi permiteți să adaug și eu câteva cuvinte, aveți dreptate, doamnă, unii refuză ajutorul. Dar ce înseamnă asta din punct de vedere al, al parteneriatului? Se discută de la egal la egal. Că, a, timp de mulți ani de zile, ajutorul venea sub această formă. Era un proiect decis de noi, care nu era neapărat cel dorit și de țările uh, beneficiare. Și în plus, uh, o făceam noi înșine ca să avem și beneficii în urma investițiilor. Păi s-a terminat cu acest mod de acționare. Noi preconizăm un parteneriat real. Când ne-am deplasat în Vietnam, știm că Franța a ajutat la construirea metroului de la Hanoi și am discutat cu responsabilii politici, nu știu dacă reprezentanți democratici, nu voi spune acest lucru, dar am avut față, ne-am aflat față în față cu parteneri care în unele lucruri spuneau da și în altele nu. Deci ei evaluau propriul lor interes deci, uh, uh, ce îi putea interesa pe ei și pe noi, cu concepția noastră de dezvoltare, care nu este uh, și a lor. Vă asigur că e mai bine așa, pentru că, într-adevăr, puteți avea un dialog responsabil și în condițiile acestea știți care e rezultatul final. Și sigur că nu trebuie să impunem noi ceva. Asta în primul rând. Și apoi, în al doilea rând, uh, spuneți că trebuie plătit prețul corect. Dar aici, iată, uh, e, e o altă practică ajutorului pentru, ajutorului pentru dezvoltare între ghilimele. E vorba de jaf. Da, se face un, uh, o, o concesie, se, se acordă ajutor contra concesiunii unor mine pe uh, zeci de ani de zile, dar nu vrem acest lucru. Ca să există un adevărat parteneriat, trebuie ca cei doi parteneri, sigur, cu regimuri politice, nu neapărat cele pe care ne dorim noi, dar, noi, dar cel puțin nu regimuri complet dictatoriale care, de exemplu, să-și înseteze propria populație. Deci trebuie să fim conștienți de aceste lucruri. În al treilea rând, colegul meu s-a referit la cooperarea descentralizată. Sigur că e uh, un instrument foarte bun. Colectivitățile trebuie implicate, pentru că știți că bugetul pentru cooperare poate evolua cu o singură condiție. Să nu-l facem uh, pe la spatele populațiilor acestora. Trebuie ca și țara beneficiară să accepte ajutorul. E dificil să dăm mai multe credite în perioada de criză, când în propria țară avem oameni în situație de sărăcie și dificultate. Sigur, e mai dificil să facem acum aceste lucruri decât într-o uh, perioadă de expansiune economică, dar trebuie explicate lucrurile astea. Cooperarea descentralizată, da, este un instrument foarte bun ca în colectivitățile locale să facem, bineînțeles, interesul cooperării. Eu poate voi avea o atitudine diferită de cea colegului meu. Eu aș dori ca aceste cooperări să fie puțin, aceste cooperări să fie puțin mai centralizate. Să nu fie ca atât de descentralizate. Deci nu e normal ca să ajutăm doar Maliul și Nigerul și să uităm pe ceilalți. Sunt țări care spun așa ușoare, pentru că acolo știm exact care e situația, dar sunt un, există un număr de alte țări în care e posibilă cooperarea descentralizată și poate n-ar fi inutil să facem o reflexie minimă în legătură cu uh, modul în care acordăm noi și cui acordăm ajutoarele. E una din propunerile mm, cuprinse în documentul nostru. Sunt... Bine, mulțumesc, spune președinte, dacă nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Mulțumim încă o dată oaspeților noștri, domnul Cris și domnul Bache, că au venit astăzi la Parlamentul European și sper că vom putea continua, sau cel puțin să începem o colaborare strânsă cu adunarea națională a Franței. Și după cum știți, de altfel, de mâine, după amiază, deja vom avea o dezbatere cu parlamentele naționale, inclusiv din nou cu adunarea națională a Franței, pe tema condiționalității ajutorului față de respectarea drepturilor omului. Deci vă mulțumesc, dacă, puteți, dacă doriți puteți rămâne, sigur și pentru continuarea dezbatelor noastre. Foarte bine. suspendăm reuniunea două minute. Voilà. Nous passons maintenant à la... Președinta, trecem acum la uh, următorul punct de prădinea de zi. E vorba, raportarea este doamna Lövin, nu știu dacă am pronunțat bine. E vorba de avizul pentru Comisia de Pescuit, posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzută în acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și Maroc. Parlamentul trebuie să-și dea sau să nu și dea uh, aprobarea încheierii acestui acord. Doamna Lövin, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Tocmai am venit din Comisia de Pescuit, unde uh, s-a discutat uh, aceeași chestiune împreună cu raportorul uh, din umbră de la ALDE, domnul Haglund. Mai întâi vreau să vă informez în legătură cu um, avizul DV pe aceste teme. Primul acord între uh, UE și Maroc a fost semnat între, în 95 și a fost uh, cel mai important acord în domeniul pescuitului uh, între UE și un stat terț. Protocolul a fost protocolul a fost reunit reînnoit în 99 dar eh, nu a fost renoit în 99 când a expirat primul, dar în eh, februarie 2007 a fost semnat altul care a expirat în februarie anul acesta. Deci, practic, azi ne preocupă și suntem ocupați cu această uh, prevedere de extindere a uh, validității acordului. În, vă spun de ce nu vorbim decât despre o ex... De ce măsura poate să nu mai fi una temporară? Uh, am solicitat un aviz din partea uh, avizului juridic uh, a Parlamentului cu privire la legalitatea acestui acord. Uh, acordul include și unele teritorii de, uh, din coasta, uh, în coasta Saharei de Vest. Sahara de Vest este o regiune care nu este guvernată, autoguvernată, nu este recunoscută de Națiunile Unite, nu este recunoscută de populația Sahraui, nu există dar uh, numai, Maroc, numai Marocul deține uh, de fapt o competență administrativă acolo. În acord cu uh, rezoluția Consiliului de Securitate din 92, acest conflict în regiunea Saharei de Vest ar fi trebuit să fie soluționat printr-un referendum în care populația Uh, și-ar fi exprimat uh, votul în legătură cu autodeterminarea sau autoguvernarea sau nu. Uh, numai că acest referendum nu s-a organizat pentru că nu s-a căzut de acord în legătură cu organizatorii acestui referendum. De aceea, populația Sahraui este, pe de o parte, derutată, pe de altă parte, uh, Uh, populația saharaui poate fi considerată în termenii acestui acord populație um, locală. Așadar, avizul uh, serviciului juridic ar fost următorul. Când noi am întrebat serviciul uh, juridic dacă pescuitorii pescarii europeni sunt uh, uh, în, se află în apele din lagul uh, Saharei de Vest în condiții de legalitate sub, în, sub raportul legilor internaționale sau nu. Și Consiliul, Serviciul Juridic spune că nu. Pentru că există o prevedere într-un acord, într-o convenție a Națiunilor Unite care, se, care spune că uh, accesul în ape teritoriale se poate garanta dacă uh, populația, dacă reprezentarea uh, juridică a populației acelei țări este de acord cu acest lucru. Deci, în lumina tuturor documentelor, uh, de aici nu am putut să găsesc niciun fel de indiciu asupra faptului că uh, Uh, populația Sahraui și-ar fi exprimat acordul în această privință sau că uh, măsura ar fi fost în beneficiul populației locale. Și de aceea avizul serviciului juridic este ca acordul să fie, fie reziliat, fie să fie renegociat cu excluderea apelor din uh, largul Sahare de Vest. Comisia a primit de altfel multe întrebări și interpelări din partea membrilor și din caza acestei presiuni politice trebuia să punem întrebarea Morocului dacă populația local, locală într-adevăr are beneficii de pe urma acestei activități sau nu. Marocul nu a răspuns până la termenul prevăzut, august 2010 la momentul respectiv, comisia se aștepta la un, răsport, eh, la un răspuns pentru a evalua răspunsul, pentru a vedea dacă acel răspuns este sau nu în conformitate cu dreptul internațional și pentru a avea suficient timp pentru a negocia un nou protocol până la expirarea celui prezent. Dar Marocul nu a transmis niciun răspuns până eh, decât în 13 decembrie 2010, deci la două luni înainte de expirarea acordului. Uh, datele din răspuns sunt foarte superficiale, le-am văzut într-o prezentare PowerPoint, uh, găsiți documentul, uh, cred că e accesibil tuturor în secretariatul PEș și este Uh, este mai degrabă o descriere a uh, pescuitului Malcolm și nici de cum nu este o, un răspuns sau o analiză la solicitarea noastră uh, așa cum ne-am imaginat. Așadar, Comisia a solicitat Consiliului să extindă temporar pe o durată de 12 ani valabilitatea acordului până ce Comisia poate evalua situația și poate decide cum ar fi cel mai bine să procedăm. Comisia PEș a fost foarte dezamăgită de poziția Comisiei, pentru că raportul, raportorul desemnat în Comisia PEș Uh, are un singur raport de evaluare independent al acordului uh, trecut la dispoziție. Este un raport realizat de o agenție de consultație, consultanță. Și pentru că acest raport uh, a fost redactat doar în limba franceză, iar raportorul nu vorbește și nu înțelege limba franceză. <clears throat> A durat mult până această Uh, evaluare, până acest raport de evaluare a fost uh, uh, tradus și deci raportorul s-a putut apuca de muncă. Tocmai de aceea Comisia PEș discută abia acum problema. Iar de fapt, extensia duratei de validitate a acordului este și a limitată până în februarie anul trecut anul viitor, îmi cer scuze. Deci uh, nu, uh, nu este foarte mult timp aici. Vă spun care sunt principalele motive pentru care eu personal aș recomanda ca această extindere temporară a valabilității să nu fie acordată. În primul rând, cred că este inacceptabil faptul că Marocul a neglijat în totalitate întrebările uh, Uh, comisie în legătură cu beneficiile pentru populația locală, respectiv acceptanța din partea populației Sahraui. Deci pur și simplu au ignorat. În 2009, uh, Comisia uh, noastră, Comisia de Pescuit a, a adresat o întrebare Marocului dacă ar putea cumva să uh, organizeze o delegație în Maroc pentru a vedea care e situația la fața locului. Câteva luni mai lung, târziu, în august 2009, s-a s-a uh, primit un răspuns din partea unei autorități, nici măcar din partea guvernului, că în următoarea perioadă nu ar putea fi posibil, din păcate. Iar următoarea perioadă se refera până în uh, mijlocul anului 2010. Deci eu cred că o continuare a unui acord este o încurajare implicită a acestor tactici uh, ale Marocului. Și nu cred că Parlamentul European trebuie să se lanseze în așa ceva. În al doilea rând, uh, acest studiu de valoare uh, a implementării acordului este disponibil și în franceză și în engleză. Și pot să vă spun încă de pe acum că este uh, raportul cel mai negativ dintre toate rapoartele uh, care au fost scrise pe uh, tema acordurilor de pe construit UE țări terțe. Deci, în legătură cu stocurile, toate stocurile sunt uh, uh, supraexploatate sau exploatate complet, cu excepția unui singur stoc uh, din sudul apelor uh, din largul uh, Saharei uh, de vest, unde este o populație de sardine, unde, unde aceste sardinele trăiesc împreună cu macroul, uh, dar uh, uh, în pescuitul combinat, de aceea nu, populația sardelelor n-a scăzut prea mult. Este un principiu așadar foarte important că noi putem avea acorduri doar pentru acele zone unde există surplus de stocuri. Deci nicăie, principiul de, fundamental este că nu ne putem implica într-un acord bilateral acolo unde există o supraexploatare a stocurilor haleutice. În al treilea rând, sprijinul sectorial. Pentru noi acest sprijin sectorial este foarte important. 13 milioane 500 de mii de euro anul acesta, respectiv anual, ar urma să fie plătiți pentru susținerea pescuitului local și pescarilor locali în Maroc. Studiul de evaluare arată însă că doar 15% din acești oameni, eh, din acești bani au fost eh, absorbiți, cum este termenul de specialitate. Marocul declară că această sumă reprezintă doar 0,2% din investițiile care s-au făcut între 2008 și 2010 în sectorul pescuitului Maroc. Deci, eh, obiectivul eh, pescuitului în Maroc este să se crească producția internă, deci eh, suma care este oferită sau valoarea acestui acord pare să fie nesemnificativă la uh, Uh, nivelul guvernului uh, marocan uh, și se pare că nu există un interes în a primi acest ajutor sau a continua acest acord. Practic putem vorbi de un eșec al acordului. Un alt aspect este reprezentat de profitabilitatea acestui acord, adică cifre economice. Armatorii au plătit până acum 1,9 uh, milioane euro pe an, iar o mare sumă uh, de bani, mult mai mare, a fost plătită din bani publici pentru implementarea acestui acord. Um, deci, iată o încărcare bugetară mare. Însă, în plus, conform raportului de valoare, pentru fiecare euro cheltuit au fost generate valori suplimentare, valori, valori uh, adăugate de doar 0,65 de euro. Este cea mai scăzută valoare din toate acordurile de pescuit ale UE. Uh, uh, Problema este că țintele de debarcare nu au fost respectate, adică cantitățile uh, prevăzute pentru debarcare pentru navele europene nu au fost uh, uh, respectate și nevoile pieței europene nu sunt neapărat reprezentate aici. Revinzările, revânzările au fost posibile doar la costuri foarte mari în rezumat așadar, am, și am primit și un aviz din partea Comisiei de Bugete, uh, noi uh, recomandăm să nu se dea uh, un aviz favorabil pentru continuarea acestui acord, pentru că acordul este detrimental dezavantajos pentru Uniunea Europeană. Deci, uh, recomandarea și pentru noastră, uh, Comisia DEVA, este să nu susținem acest uh, raport. Probabil că se vor invoca niște motive politice de la ultima sesiune parlamentară din Strasburg încoace. pentru că Parlamentul a refuzat ca acest um, uh, raport să fie transmis Curții Europene de Justiție spre examinare. Pe mine m-a dezamăgit acest lucru. Așadar, trebuie să avem grijă să nu cumva să creadă că, că suntem de partea cea rea a lucrurilor. Eu nu vreau să se pună această măsură sau refuzul continuării acestui acord într-un context negativ legat de susținerea sau nesusținerea primăverii arabe. Da? Deci, din acest motiv și din toate celelalte, inclusiv ecologice și economice, recomand ca acest acord să nu fie prelungit. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul restul uh, deputaților, domnul Deva, în primul rând. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, într totul de acord cu doamna Lövin, care a avut uh, răbdarea să analizeze toate documentele care îi fundamentează avizul și care ne spune de ce nu trebuie să prelungim acest acord. Uh, populația Sahraui a fost colonizată, a fost uh, adunată în tabere și în jurul ei, practic, s-a ridicat un mare zid, ca marele zid uh, al Chinei. Ei, nu e corect așa ceva. Fie Parlamentul acesta și Uniunea Europeană își apără valorile, fie nu are valori și atunci nu are ce apăra. Dacă avem valori, acestea sunt cele ale democrației, ale drepturilor omului, protejării celor slabi. Și avantajele maxime trebuie să le aibă cei mai săraci. Da? Iar cei mai săraci, să știți că azi se află în uh, tabere și de mai mulți ani. Noi trebuie să, uh, să nu permitem ca această situație să continue. Este o atitudine colonială care nu trebuie susținută. În situația în care ne-am implicat, implicat, ne-ar trebui să ne implicăm să oprim această situație de, de perpetuare a colonialismului. Deci, doamne președinte, ce e mult, e mult. Mulțumesc. Mulțumesc, acum domnul Berman are cuvântul. Mulțumesc în numele raportorului nostru fictiv, din, din umbră, mă scuze, că n-a putut să vină astăzi aici, doresc să-mi exprim admirația pentru un raport concis și foarte clar din partea doamnei Levin. E un document foarte bun, este foarte bine argumentat. De asemenea, este foarte precis. Când uh, un acord de pescuit nu are niciun efect pozitiv asupra pescuitului marocan, și în ocupare, pentru că puține locuri de muncă sunt create în Maroc cu ajutorul lui, când clauzele obligatorii pentru debarcare pentru uh, flota Uniunii Europene nu sunt respectate, când există o utilizare ineficientă a fondurilor UE, atunci când stocurile haleutice sunt supraexploatate sau sunt exploatate trebuie să uh, fim foarte atenți la situație. Pentru că ne, face, ne poate face să punem sub semnul întrebării necesitatea și legalitatea acestui acord. A, săptămâna trecută însă Parlamentul European a ales să nu uh, ales spre, spre revolta mea să nu uh, examineze situația legalității acordului. Uh, oricum nu știu ce beneficii are asupra oamenilor din Sahara, din Sahara de Vest. Dreptul internațional este vulnerabil, mai vulnerabil ca orice altă ramură a dreptului. Dacă noi nu facem nimic să îl protejăm, atunci cine va face ceva? Doamna Leuven așadar se bucură de susținerea noastră de plină. Mulțumesc! Merci beaucoup. Foarte bine și mulțumesc. Acum domnul Weigel are cuvântul. Thank you, Chair. I would first of all... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc mai înainte de toate doamnei Levin pentru excelentul său raport și mulțumesc că a investit nu doar cunoștințe și date în acest raport, ci ați pus acest raport și într-un context politic foarte realist. Săptămâna trecută și eu am regătat foarte mult faptul că Parlamentul a spus nu dreptul internațional. A fost, a fost un semn de neîncredere în uh, dreptul internațional. Eu nu cred că putem să ne permitem un astfel de comportament. Pentru că, deocamdată, în toată lumea asta nu este, există nimic mai bun, mai bun pentru uh, siguranța, securitatea națiunilor mici decât invocarea dreptului și normelor de drept internațional. Deci e ca un fel de dis, uh, uh, lipsă de respect față de dreptul internațional. Este o chestiune de altfel foarte politizată. Nu voi intra în aspectele pur politice ale problemei, însă pentru noi ar trebui să fie suficient să ne dăm seama că uh, în joc este uh, nimic mai puțin uh, decât credibilitatea Parlamentului European. Adică să ascultăm și să aplicăm doar interesul anumitor state sau lobby-uri este extrem de dăunător sub raport de credibilitate. Faptul că Marocul s-a comportat așa cum s-a comportat atunci când am solicitat niște date, atunci când am solicitat o descriere clară a uh, destinației și utilizării banilor pe care îi dăm noi la pescuit, uh, arată cât de siguri se simt Uh, aceștia, uh, marocanii, ca forță de ocupare uh, într-o, într-un teritoriu în care n-ar avea dreptul, de fapt, să fie. Și acest lucru se știe foarte clar de la organizarea acelui referendum privind autodeterminarea zonei. Tot restul este o atitudine cât se poate de ipocrită și inacceptabilă din partea Marocului. Pentru acest uh, motiv și alte motive care le-a prezentat deja raportoarea, cred că nu avem niciun fel de uh, altă posibilitate decât să uh, refuzăm prelungirea acordului. Trebuie să semnalăm partenerilor noștri, în acest caz uh, Marocul, că uh, nu merge altfel. Când data trecută am discutat acest acord, și când colegul nostru DAF a vorbit pentru prima dată de nevoia trimiterii acestui acord la Curtea Europeană de Justiție, ni s-a spus că ar trebui să ținem cont că Marocul este momentan singura țară quasi democratică în rândul statelor arabe. Păi, dacă așa e, atunci uh, asta ar trebui să fie un motiv în plus pentru ca Marocul să respecte dreptul internațional. Nu putem să uh, credităm și să consacrăm acest uh, comportament uh, al Marocului și de aceea singura poliție corectă din partea mea este să nu susținem în cele ce urmează acest acord, respectiv prelungirea lui. Mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului Punga. <coughs> Mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să mulțumesc uh, raportoarei pentru aviz. Um, să știți că uh, în legătură cu tot ceea ce s-a spus în această după-amiază, am impresia că sunt în uh, contracurent, pentru că nu împărtășesc punctul de vedere care este susținut de raportoare. Eu cred că în comisia noastră trebuie să ne pronunțăm pentru aprobarea acordului din două motive. Dintr-un motiv tehnic, în primul rând, pentru că este vorba despre un acord interimar care funcționează deja din februarie 2011 și care uh, se va încheia în 2012, în februarie. Deci, uh, este vorba despre aspecte care se referă la stocurile de uh, pește și uh, peștele acela a fost deja uh, pescuit, vândut, nu mai avem cum influența faptul că uh, s-au uh, produs aici exagerări. Iar în ce privește 13,5 milioane de euro prevăzute în acord, situația Parlamentului este destul de delicată pentru că este nevoie ca Marocul să uh, poată beneficia de această asistență temporară pe care Uniunea Europeană o acordă. Deci, de fapt, Marocul în clipa de față se află în plină dezvoltare. Primăvara arabă declanșează un proces de reformă uh, și ca atare este esențial să susținem Marocul în acest uh, efort și să dăm un semnal de dorință de deschidere și de dialog este esențial pentru această populație, pentru că cetățenii se pot întreba de ce Europa le întoarce spatele în ce privește demersurile lor de guvernanță democratică. De aceea, eu cred că trebuie să uh, votăm favorabil pentru acest acord. Mulțumesc, domnule Punga. Domnul Berman dorește să intervină. Doar o precizare, domnule Punga dacă veți citi raportul lui Carl Haglund, va fi foarte clar de ce a existat o întârziere în uh, abordarea noastră a acestei chestiuni. Raportul afirmă că în iunie 2011 uh, s-a aflat abia în iunie 2011 că era vorba despre un acord care era în vigoare încă din februarie 2011. Și uh, noi, ca eurodeputați, trebuie să nu încetăm să ne exercităm pe deplin puterile democratice. Domnul Martinez. Mulțumesc. Intervenția domnului Ponga minșurează mie sarcina, pentru că tot ce a spus el coincide cu ce vreau să spun eu. Ce se întâmplă aici e că sunt, există un amestec între două sau trei lucruri. Sunt unele lucruri care se spun aici și nu corespund cu realitatea. Se vorbește aici că uh, se încalcă dreptul internațional ca și cum ar fi un lucru indiscutabil. Și nu e așa. Pentru că se garantează atât la nivelul ONU, cât și la nivel european, în legătură cu respectarea dreptului internațional și există aceste garanții. Deci eu pot aici să aduc dovada faptului că, într-adevăr, acest acord nu încalcă dreptul internațional. Deci, bine, sigur, nu valorează mai mult ce au spus uh, ce spun eu decât, cei care au, decât ce au spus cei care au spus că se încalcă dreptul. Dar, în fine, în al doilea rând, Parlamentul European nu are de ce să facă legăt- să referire la unele uh, organisme străine, pentru că noi avem acest lucru la noi acasă. E vorba de o problemă politică, sigur, foarte complicată, știm toți care este problema. Și atunci unii din cei de față, probabil, că au o atitudine, cel puțin la, verbal, mai uh, uh războinică când se referă la solidaritatea cu poporul sahraui, pe mine, sigur, m-a emoționat ce a spus domnul Deva. A vorbit domnia sa de aceste tabere și cine e responsabil, dar vreau să știu unde se află aceste tabere la care a făcut referire domnul Deva. Unde se află ele? Pe teritoriul cărui stat? Cine a organizat aceste tabere pe teritoriul său. Cum se administrează aceste teritorii? Aceste tabere uh, cărei autorități se supun. Și cine e însărcinat cu supravegherea lor? Deci cine își asumă răspunderea pentru viața oamenilor de acolo? Pentru cineva trebuie să-și asume răspunderea. Cine contribuie la condițiile de educație și sanitare, de sănătate, pentru că condițiile de acolo știm că sunt foarte grele. Nu, aceste tabere nu se află nici pe teritoriul Saharei, nici al Marocului. Trebuie să ținem cont de aceste lucruri, numai dacă nu cumva vrem uh, cu din adinsul să le ignorăm. Deci care ar fi consecințele suspendării a ceea ce nu este un acord, ci prelungirea unui acord care a fost prelungit ca să se poată negocia un acord mai bun. Deci s-a prelungit un acord că se, sub, se, supunea, se presupunea că se va negocia un acord mai bun. Și știm că la, în februarie lui 2012 uh, nu va mai fi valabilă această prelungire, deci se va negocia un acord care să respecte dreptul internațional, interesele Uniunii Europene și interesele Marocului, ci care să fie în beneficiu populației din teritoriul uh, în ale cărui ape se va pescui. Deci trebuie să fim capabili să negociem un acord mai bun decât există acum în toate aceste, pe toate aceste teme care să fie mai în beneficiul Uniunii Europene și a Marocului și de asemenea al populației uh, uh, de pe teritoriul în ale cărui ape se pescuiește și care sunt consecințele, după cum foarte bine a spus domnul Ponga, ce consecințe ar avea suspendarea prelungirii unui acord care deja funcționează, iată, de șapte luni și va mai funcționa încă patru sau cinci luni până expiră. Care ar fi consecințele? Și acestea fiind spuse, și acordul meu cu cele spuse de domnul Ponga, vreau să vă uh, împărtășesc o observație pe baza experienței avute cu alte țări. Eu am impresia că Marocul nu prea are niciun interes să semneze acest acord. Și dacă Marocul nu are interes, uh, atunci hai să uh, ne gândim la ce lucru, hai să ne gândim la alternativele pe care Marocul și alte țări africane le au când au spus că nu vor resemna sau renegocia un acord cu Uniunea Europeană. Știți dumneavoastră că există și alți actori care sunt interesați să semneze un acord cu Marocul sau nu știți acest lucru? Sau nu credeți că nu există o țară numită China sau Japonia sau Rusia care semnează acorduri de pescuit cu țări care nu doresc să semneze aceste acorduri cu noi? Nu, vă rog, să nu spuneți că vă pare rău, poate că nu sunteți de acord, dar dați-mi voie. Putem să fim în dezacord. Așadar, trebuie să ne gândim și la acest lucru, că nu numai cu noi se semnează acordul. Eu cred că în acest moment, bine, asta este opinia mea, desigur. Că nu tiene demasiado interes. Cred că nu prea are interes să semneze cu noi niciun acord, ci am impresia că acordul care s-ar putea semna și negocia cu Marocul, și eu sper să fie un acord mult mai bun decât până acum, să îmbogățească sau, sau să amelioreze situația Marocului, să se poată forma mai bine personalul de pescuit, să fie mai util pentru populația care trăiește în Sahara. Și că, asta, spun bine asta, pentru populația care trăiește în Sahara și nu pentru entități politice cu care eu pot fi solidar pe de o parte, dar care pe de altă parte nu trăiesc în Sahara. Deci eu am impresia că Marocul poate doar avea un interes în a negocia un alt acord de pescuit cu Uniunea Europeană în măsura în care acest acord se înscrie într-o serie întreagă de acorduri care ar fi interesante politic și economic pentru Maroc. Dacă nu, pe tema pescuitului, Marocul are alți interlocutori decât noi. Și ei sunt un... Ei stau la coadă că să semneze un acord cu Marocul. Un acord care va fi mult mai interesant pentru Maroc din punct de vedere economic decât acordul cu noi. Așadar, va avea consecințe grave pentru modalitățile de pescuit de acolo, cum s-a întâmplat și cu Senegalul, unde nu se pescuiește cu, cu respectarea normelor Uniunii Europene. Pecies, etc. Porque, desde luego, estos que están firmados... Și cei care semnează acorduri cu țări de unde, cu care noi n-am mai semnat acorduri, noi am dispărut de acolo, pentru că n-au mai dorit ei să negocieze cu noi, cei care vin în urma, în urma noastră sunt cei care cauzează pagube foarte grave uh, stocurilor halieutice în aceste uh, regiuni. Sigur, aici vom vota pentru sau împotrivă, dar oricum asta are o importanță relativă. Noi vorbim de un, un termen de patru luni. Dacă în aceste patru luni nu se va putea renegocia un acord serios și eficient și interesant, și care să fie într-adevăr pozitiv, atunci nu vom ajunge nicăieri. Eu cred că pentru moment e doar un gest cu valoare relativă. Așadar, spun că sunt de acord cu domnul Ponga în uh, cele spuse de domnia sa. Chinez. Mulțumesc, domnule Martine, spune președinte. Acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Alexandru. Da, dacă ar putea fi succint, ar fi foarte bine. Mulțumesc. Mulțumesc, doamne. Voi încerca să am o intervenție cât mai scurtă, dar numărul intervențiilor demonstrează interesul pe care comisia dumneavoastră îl manifestă pentru acest dosar, care este simbol, cu un simbol important. Vreau să vă amintesc că a avut loc și o întâlnire în Comisia PESC, de altfel raportoarea dumneavoastră a participat la această întâlnire și voi încerca să răspund la câteva întrebări și să clarific puțin lucrurile. Înainte de toate, mulțumesc doamnei Levin pentru uh, raportul foarte bun, dincolo de diferențele de opinii pe care uh, le-am putea avea în legătură cu anumite aspecte. În expunerea sa a menționat uh, argumentele domniei sale și trebuie să o felicităm pentru aceasta. Există totuși anumite elemente care necesită o reacție sau, în orice caz, câteva considerații din partea noastră. În ce privește procesul intern între diversele instituții, conform noului protocol din 27 februarie, există într-adevăr o întârziere și regretăm această întârziere. Raportorul din Comisia PESC, de asemenea, a exprimat regretul că uh, raportul a fost redactat într-o limbă pe care nu o stăpânea, deci înțelegem sentimentul domniei sale de frustrare și am uh, luat uh, măsurile necesare pentru a traduce acest document, pentru ca să poată să înțeleagă mai bine la nuanță conținutul raportului ce privește raportul de valoare care a fost uh, realizat de către un expert extern, uh, într-adevăr, este departe de a fi satisfăcător. Acest raport a fost redactat cu ceva timp în urmă. Și partea care se referă la absorpția banilor din partea autorităților marocane a fondurilor care sunt destinate uh, anumitor sectoare. E bine, în uh, prima perioadă a existenței acestui protocol au existat, într-adevăr, și am regretat acest lucru și am exprimat acest regret uh, vis-a-vis -vis de autoritățile marocane, au existat întârzieri. Deci a existat o slabă absorpție a fondurilor autoritățile marocane au invocat o serie întreagă de motive legate de strategia națională în domeniul pescuitului și în momentul în care această strategie a fost uh, configurată și adoptată, am putut constata că nivelul de absorpție a fost semnificativ ameliorat. Raportul de evaluare a fost redactat și a Uh, această ameliorare nu a mai putut fi cuprinsă în raport în momentul în care acesta a fost redactat. Deci acest aspect trebuie să fie menționat de către mine. Iar în ce privește stocurile, este foarte adevărat că citind cu mare atenție și cu obiectivitate acest raport de evaluare, constatăm că uh, tabloul negativ uh, care răiese se referă la toate stocurile. Dar trebuie să știți că protocolul cu Marocul se referă la un număr redus de uh, rezerve haleutice. La stocurile care sunt pescuite de către o flotă artizanală și de asemenea de specii pelagice. În ce privește stocul uh, cefalopozilor sau crustaceelor, uh, în protocol uh, ele nu figurează pentru că nu au fost negociate cu autoritățile marocane și starea resurselor era de așa natură că nu era posibil să ne concentrăm și asupra acestor stocuri. Deci, în ce privește aspectele legate de stocuri, tabloul este de ordin general. A trebuit să se limiteze la stocurile care sunt deschise și la care protocolul se referă strict. În ce privește natura acestui protocol? Este vorba despre uh, o perioadă de 12 luni la care se referă. În negociere am încercat să obținem un maximum de informații care să permită serviciului specializat al Comisiei pentru a demara o negociere aprofundată pentru viitorul protocol care urmează să se refere la o durată mult mai îndelungată. Deci noi estimăm că acest protocol de un an constituie o etapă intermediară înainte de negocierea eventuală a unui nou protocol cu autoritățile marocane. Președinta uh, menționează că vorbitorul dispune de maximum încă un minut. Da, încerc să uh, am o intervenție cât mai succintă, dar doresc să transmit un anumit mesaj. Deci am încercat să negociem un protocol de fapt, însă, uh, el nu a mers, negocierea nu a mers în profunzime. Uh, doream să se oblige autoritățile marocane să uh, cuprindă ansamblul regiunilor din Maroc în acest protocol, deci repartiția geografică nu a fost uh, inclusă în protocolul precedent. Pentru noi a fost însă important față de vechiul protocol să figureze și acest aspect pentru ca să putem evalua înainte de expirarea actualului protocol uh, pentru pregătirea unei eventuale negocieri cu autoritățile marocane, toate aspectele care ne interesează. Mulțumesc, doamnă președintă. Eh, sper că eh, apreciați faptul că am respectat timpul care mi-a fost efectat. Mulțumesc foarte mult și voi da cuvântul acum doamnei Levin, raportoarea noastră, pentru a trage concluziile și mulțumesc de asemenea dacă veți avea o intervenție succintă. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să răspund la preocupările care au fost evocate de domnul Ponga. Ne-a întrebat ce se va întâmpla dacă noi nu ne vom da avizul, că oricum speciile care au fost supraexploatate nu vor fi readuse la viață. Evident, dar nouă ni s-a cerut un aviz în legătură cu acest acord. Nu este niciun fel e, greșeala Parlamentului dacă nu vom fi de acord, ci pentru noi principiul este foarte important. A, e, nu uh, ne interesează acum aspecte legate de supraexploatare, uh, de ceea ce s-a întâmplat în domeniul pescuitului în relația cu Marocul în aceste opt luni de când protocolul funcționează. Noi, care vor fi consecințele pentru sector? Dacă nu uh, vom fi de acord cu acest acord, în Comisia Eh, pentru pescuit și în această comisie lucrurile eh, vor eh, fi clare, mai urmează votul în plenară și partea europeană va avea timpul necesar să se adapteze la această situație. Eu subliniez încă o dată, noi nu am avut uh, un acord în perioada 99-2007 și totuși uh, sectorul, uh, partea europeană s-a descurcat foarte bine, deci dacă am ajunge la votul negativ, nu va fi sfârșitul pământului. Cu câteva uh, săptămâni în urmă nu dispuneam de o nouă evaluare în legătură cu modul în care acest acord a fost implementat în Maroc. Sigur că uh, poate că în ce privește absorpția, capacitatea de absorpție a autorităților marocane, uh, poate că s-a îmbunătățit, ea a fost foarte scăzută în anul trecut, Eh, pentru că eh, Marocul nu a utilizat banii cum ar fi trebuit, eh, tocmai de aceea plăți nici nu s-au mai făcut. Deci, în clipa de față, Marocul investește el însuși în sectorul pescuitului și nu a utilizat uh, cum trebuie banii europeni. Eu cred că un nou acord cu Marocul Eh, poate fi avut în vedere, dar bine înțeles că eh, va trebui să fie un acord conform propunerii Comisiei pentru Pescuit făcut Comisiei. Era eh, necesar um, un mandat de negociere inclusiv pentru partea de nord, excluzând Sahara Occidentală. Domnul Martinez a avut uh, o intervenție în legătură cu pescuitul în uh, ape uh, și teritorii învecinate, dar nu este vorba aici de un acord care să se referă și la apele teritoriale ale Saharei Occidentale. Deci, acest lucru s-a întâmplat în uh, cadrul comisiei înainte de primăvara arabă, dar trebuie să știți că mulți membri ai comisiei au votat împotriva acestei idei în Consiliu. Deci nu este o chestiune care să nu fie controversată și cred că trebuie să ținem seama la modul cel mai serios de acest aspect în comisia noastră înainte de a uh, încerca să aducem justificări pentru un acord care peste un an s-ar putea să devină foarte jenant pentru noi dacă vom spune acum da pescuitului în teritoriile ocupate. Tot așa cum Acum, anumite state membre sunt foarte jenate de fostele relații cu Tunisia, Egiptul sau Libia. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor pentru acest proiect de aviz este ziua de 17 octombrie până la orele 12. Vous le savez déjà, les coordinateurs... După cum știți deja, coordonatorii Comisiei pentru Dezvoltare au luat decizia să invite în urma cererii domnului Michel se invite, spuneam pe domnul Rob Foss, coordonatorul grupului de reflexie în legătură cu întârzierea, în realizarea, îndeplinirea obiectivelor mileniului pentru mă scuzați, pentru obiectivele de dezvoltare ale mileniului, grup înființat de secretar, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite. Acest grup e compus din mai mult de 20 de organisme ale Națiunilor Unite, inclusiv Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional, precum și Organizarea pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, și Organizația Mondială a Comerțului. Scopul grupului e monitorizarea îndeplinirii celui de-al optul obiectiv al mileniului, și anume uh, înființarea unui parteneriat mondial pentru dezvoltare cu o mai bună coordonare între organizații. Domnule Fos, noi suntem conștienți de faptul că parteneriatul a avut uh, succese majore uh, și de aici un volum record al, ajutării, al ajutorului public pentru dezvoltare în 2010 și mai mult ajutor pentru țările cele mai puțin avansate, însă, cum ne apropiem de 2015, ritmul este prea lent și eh, trebuie făcute mult mai multe progrese. Situația așadar ne îngrijorează, mai ales că există și criza economică și financiară care pune eh, foarte multe probleme creditorilor. Domnule, domnule Folu, deci uh, vă urez bun venit și schimb că vom avea un, uh, sper că vom avea un schimb uh, de opinii foarte interesant pentru noastră cât și pentru noi. Aveți așadar cuvântul. Da, mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru prilejul de a vă prezenta acest raport. Voi încercați să fiu foarte succint, pentru că știu că timpul dumneavoastră este limitat astfel pentru ca după această prezentare să avem și o scurtă discuție. Așa cum s-a uh, spus deja de către doamna președinte, vă voi prezenta un raport uh, care este, este un raport actualizat, deci nu este un raport pe anul 2010, ci pe anul 2011, deci nu așa cum aveți, vedeți pe diapozitiv. Uh, noi Uh, vrem să arătăm cum, sau cum au evoluat lucrurile de la summitul privind um, uh, ODM-urile Națiunilor Unite. Um, uh, am făcut progrese, așa cum arată documentele oficiale, spre atingerea obiectivelor de dezvoltare a minerilor, dar în multe capitole uh, Eh, observăm că multe din statele care și-au, sau, și-au luat acest angajament nu vor fi în măsură să atingă eh, aceste obiective. La fel și în parteneriatul global, nu toate promisiunile făcute au fost eh, transpuse în realitate, în aplicare. Însă, reconfirmăm angajamentele și încercăm să obținem mai mare coerență cu alte uh, politici de dezvoltare durabilă, de ajutor pentru dezvoltare, ajutor comercial și așa mai departe. În același timp însă dorim ca această coerență să fie de așa natură încât uh, politicile uh, de succes din uh, țările asistate să fie promovate, să fie Uh, promovate măsurile naționale care uh, fac uh, cu asistență în afară ca statele asistate să poată să se dezvolte mai bine. Prin acest parteneriat global um, dorim să practic coroborăm eforturile de ajutor pentru dezvoltare cu, obiectivele naționale în țările asistate. În același timp, încercăm să formulăm pentru perioada de după 2015 uh, obiective noi, pentru că deocamdată obiectivele actuale uh, ODM sunt uh, formulate până în 2015 nu pot să vă ofer toate mesajele conținute în acest raport, dar, în principiu, raportul sublinează urgența măsurilor Asta, evident, în, în, în măsura în care suntem interesați să atingem obiectivele ODM pentru 2015, în același timp uh, subliniem faptul că există nevoia ca și la nivel național să se depună eforturi susținute pentru atingerea acestor, uh, acestor obiective, pentru reducerea datoriilor și așa mai departe. Multe Multe din angajamentele asumate au, de exemplu, au uh, termene de expirare, ca zic așa, de exemplu, angajamentul uh, Glen Eagles uh, în domeniul combaterii SIDA era prevăzut, e un angajament care era prevăzut până în 2010. Un alt angajament deja a fost formulat până în 2006 oficial, dar continuă. Mai există și alte astfel de Uh, măsuri angajate, cum ar fi inclusiv uh, uh, anularea unor datorii și așa mai departe, care continuă. În ce privește parteneriatul global, evident că au fost consemnate procese, progrese, dar nu așa cum s-a sperat la summitul ODM din 2010. Vă dau doar două exemple. În domeniul combaterii SIDA, um, în, în ce scuze, în domeniul asistenței pentru dezvoltare. Uh, eh, um, în, uh, în Glen Eagles uh, se numește angajamentul de la, angajamentele de la Glen Eagles, care sunt angajamente privind ajutor pentru dezvoltare, pentru că ele s-au fost, au fost formulate în Scoția. Uh, cu toate că am uh, ajuns uh, în cifre absolute la recorduri mari, încă suntem departe de obiectivele formulate la Glen Eagles. Și chiar dacă ajutorul pentru Africa, de exemplu, a crescut, încă există un deficit de 18 miliarde de dolari pentru ajutorul de, pentru dezvoltare acolo. Deci, uh, obiectivele trebuie formulate dincolo de 2010 și chiar după 2010, chiar dacă au crescut puțin uh, ajutoarele, uh, probabil că nu, se vor, nu vor crește semnificativ sau chiar vor stagna în următorii ani din cauza recesiunii. Deci, nici măcar după uh, obiectivul, calendarul propus, uh, nu se va ajunge la atingerea acelor uh, angajamente. Hmm. La, sunt și alte angajamente care au fost asumate, de exemplu, la conferința de la Monterey, de exemplu, doar 5% din angajamentele asumate Uh, sunt și uh, realizate. Uh, din partea țărilor din Uniunea Europeană, doar jumătate din ajutorul oferit a fost și donat până în 2010. dacă comunitatea internațională vrea să se țină de promisiunile făcute, atunci în următorii ani, în ciuda recesiunii, va trebui făcut mult mai mult pentru acest uh, ajutor pentru dezvoltare. Secretarul general de aceea vrea să se asigure de consolidarea fiscală și de faptul că uh, această criză nu va fi încă o dată suportată de cei mai slabi și mai vulnerabili și că nu vor trebui să sufere și mai tare pentru aceasta, pentru că așa nici ajutorul pe care îl oferim nu poate fi eficace. Trebuie să vorbim și despre eficacitatea ajutorului, nu doar despre uh, quantumul său. Uh, aici mi se pare important să menționăm că avem uh, declarația de la Paris a OCDE, uh, prin care se dorește uh, îmbunătățirea uh, eficacității ajutoarelor. Există chiar și un tabel de, de indici de performanță care arată acest lucru. Însă, din păcate, din cele 13 obiective, doar unul a fost până acum atins. Însă, cred că e cel mai important lucru, că progresul cel mai notabil s-a făcut de partea părților uh, beneficiare care uh, au reușit să uh, redacteze și să pună în aplicare unei strategii naționale de dezvoltare. În același timp, um, de partea donatorilor, Uh, din păcate, eficacitatea nu putea fi la fel de mare pentru că donatorii de regulă nu s-au ținut de angajamentele asumate. Da? Acest lucru ne îngrijorează. Parte uh, a problemelor este că uh, ajutorul oferit nu este previzibil, că dirigează, un, supradirigează sau dezvoltarea într-o țară, respectiv nu neapărat influențează Uh, țara așa cum ar trebui, pentru că ajutorul este de multe ori uh, condiționat de atingerea anumitor obiective, anumitor ținte, fie în planul uh, unor programe bilaterale sau în plan multilateral prin aprobarea, prin condiționarea ajutorului pe viitor de anumite elemente din prezent. Deci întrebarea se pune cum putem să cheltuim banii mai eficace uh, cum putem să uh, facem astfel încât uh, acest ajutor să, să-și arate eficacitatea în, în sensul că se poate traduce în programe naționale ulterior. Uh, apoi, în ce privește datoriile, trebuie să avem grijă ca îndatorarea țărilor să nu fie Uh, prea mare. Uneori, uh, angajamentele donatorilor înseamnă și uh, reducerea sau anularea unor, unor datorii. Asta fie că e vorba de măsuri explicite de anulare sau fie e de vorba de măsuri care în mod indirect înseamnă până la urmă același lucru. Trebuie să existe o coerență oricum între programele prevăzute de către donori și programele naționale ale beneficiarilor. A crescut foarte mult cooperarea între țările din Sud, South-South Cooperation. Uh, există și alte noi forme de cooperare multilaterale care sunt emergente, uh, dar care trebuie să fie uh, incluse în același cadru general Eh, ce trebuie investigat sub raportul eficacității. În ce privește chestiunile comerciale, evident că ne-am angajat eh, să creăm un sistem eh, comercial echitabil și negocierile de la doua tocmai asta au vrut să obțină. Însă runda de la doua încă nu, este, nu s-a încheiat și încă sunt foarte multe chestiuni rămase în cumpănă. Dacă vrem însă să uh, ne păstrăm credibilitatea în ce privește uh, crearea unui sistem uh, comercial echitabil, trebuie să ne grăbim. Pentru că altminter va, va, se va pierde încrederea în acest proces noi sperăm că prin uh, creșterea credibilității, prin continuarea procesului de negociere, vom ajunge la un acord în toate uh, dosarele rămâse deschide, deschise pentru țările cel mai puțin dezvoltate este important să se dezvolte marcări care să arate care este uh, progresul lor. De, uh, pentru unele țări, dintre aceste țări, din 2004 uh, încoace se oferă uh, scutire la, uh, de tip duty free la uh, import. Uh, o conferință din mai în Istanbul a uh, oferit uh, noi posibilități de de rambursare a datoriilor prin uh, acorduri comerciale uh, și prin accesul la anumite piețe în condiții specifice. În final, o, o chestiune potențial contencioasă este că o serie de ajutoare uh, pe care Statele Unite, eh, Uniunea Europeană și Japonia le oferă în eh, sectorul agricol eh, sunt foarte mari, sunt de circa 3 ori mai mari decât totalul ajutorului pentru dezvoltare oferit pentru schimburi comerciale. Există, să știți, interesul fermierilor în dezvoltarea agriculturii în țările asistate, dar în condițiile acestea este foarte, foarte dificil să uh, concureze, ceea ce nu îmbunătățește prea mult uh, situația securității alimentare acolo. În final, câteva cuvinte despre agenda 2015 Păi alte aspecte sunt, uh, se află în raport și probabil le veți putea citi pendelete. Dar după 2015 uh, avem o strategie, am început deja munca la ONU pentru a organiza discuțiile atât la nivelul secretariatelor și la nivelul discuțiilor cu statele membre, desigur. Un report al secretarului general va fi discutat pe 18 noiembrie la adunarea generală. Acesta va conține o analiză a progreselor făcute cu aceste strategii, dar și o schiță de agenda pentru 2015 sau și după 2015. Acum, uh, sigur, nu doresc eu să mă antepronunț, dar uh, sugerează acest raport ca punct de pornire că odată agenda obiectivelor de dezvoltare ale mileniului trebuie să uh, aibă un cuvânt de spus și după 2015, din două motive. În primul rând, că 2015 e un termen pentru îndeplinirea anumitor uh, angajamente, dar nu a tuturor uh, obiectivelor, pe păi, eliminarea sărăciei, de exemplu. Sigur că e vorba de o reducere și mai avem multe de făcut și după 2015. La fel se poate spune și în legătură cu alte obiective ale mileniului. În al doilea rând, sigur că nu dorim să nu uh, ținem cont și de evoluțiile la fața locului. Deci aceste obiective vor fi încă relevante. Dar raportul mai spune și că trebuie totuși să facem o revizuire a beneficiilor a acestei agende, dacă nu cumva, fără aceste obiective, am fi făcut aceleași progrese sau nu. Asta trebuie văzut. Deci să analizăm beneficiile uh, unei uh, agende atât de complexe. În același timp, există și un anumit număr de probleme care sunt prezente, implicit sau nu sunt deloc prezente pe agenda uh, ODM. De exemplu, inegalitățile în proces trebuie să ne gândim la ce putem face mai mult ca să reducem inegalitățile uh, interțări, dar și în cadrul acelea țări. Populațiile și dinamica populației vor fi foarte puterni, uh, un factor foarte important, apoi probleme legate de nutriție, alimentație. Că vedem că apar din ce în ce mai mult crize alimentare, foame, situații de foame, apoi schimbările climatice, dezvoltarea durabilă și acestea uh, sunt uh, aspecte de luat în considerare. Sigur, acum noi nu putem să depășim uh, nivelul național câteodată acolo. Sigur, trebuie să ținem cont și de aceste lucruri. Deci trebuie să ținem cont de toate uh, cauzele care poate nu ne-au permis îndeplinirea acestor obiective. Iată elemente, unele din elementele pentru o nouă agenda și o revizuire a, ce, a ceea ce s-a întâmplat și cu uh, agenda ODM, să vedem care a fost declarația uh, în care au fost incluse obiectivele de dezvoltare al mileniului cu un set de valori de care trebuie ținut întotdeauna cont. Poate o sugestie ar fi că trebuie să reafirmăm scopurile și motivele fundamentale ca să menținem aceste valori pe noua agenda, e vorba de libertate, e vorba de egalitate între națiuni și între uh, persoane, solidaritate pentru îndeplinirea obiectivelor globale, toleranță, sigur, și aici sunt multe uh, puncte uh, acoperite de acest uh, principiu, respectabil pentru uh, respectul uh, dezvoltării durabile, Deci poate dezvoltarea durabilă se va afla în centrul noi strategii. sau cel puțin e greu de imaginat uh, vreo evoluție care să nu țină cont de dezvoltarea durabilă. Pur și simplu pentru că dezvoltarea nu mai poate fi uh, posibilă dacă depășim limitele mediului natural. Dar o dezvoltare durabilă ca element central înseamnă și că după 2015 trebuie să avem o agendă de dezvoltare globală. Unii spun că e mai mult o agendă doar pentru țările sărace, dar noi trebuie să ne gândim la dezvoltări și evoluții globale. Deci o agendă care se include pe toți, și pe cei săraci, și pe cei bogați. Sigur, asta înseamnă o provocare încă și mai mare pentru o agendă post-2015, dar acesta și aici voi încheia. Acum există, uh, sigur, necesitatea de a demara un proces de consultare la nivelul, și inclusiv la nivelul adunării generale a ONU și consultările inclusiv cu toți actorii uh, din afara Națiunilor Unite. Discuțiile de la Parlamentul European pot fi parte a acestui proces ca să avem o agendă eficientă, ambițioasă și care poate fi și pusă în practică în același timp. Ca să putem realiza obiectivele noastre asta în beneficiu întregii lumi. Merci beaucoup. Mulțumesc, spune președinta. Acum uh, avem patru colegi care au cerut cuvântul, deci vă solicit să o faceți uh, succint, uh, în maximum două, trei cuvinte, în minute, mă scuzați. Domnul Cashman are cuvântul. Doamnă președinte, voi face tot posibilul să respect trei minute. Sunt raportorul Parlamentului pentru obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Și uh, Salut uh, leadershipul uh, preluat de către Organizația Națiunilor Unite în legătură cu ODM-urile. Președintele Barroso a vorbit despre necesitatea de a afecta un miliard suplimentar ODM-urilor. Uh, Uh, este important, într-adevăr, să ne îndeplinim obiectivele în ce privește uh, această strategie și Parlamentul, atât în raportul meu, cât și în raportul care urmează să fie votat mâine uh, al doamnei Jolie, din partea Comisiei este de acord uh, în legătură cu această coerență a politicilor uh, vis-a-vis -vis în ce privește țările în curs de dezvoltare și deci care uh, necesită de fapt o asistență globalizată. Noi ne concentrăm pe această asistență și sperăm să o dublăm sau chiar uh, să o majorăm mai mult decât dublu pentru a ne uh, îndeplini angajamentele. Salut abordarea post-2015. Va trebui să vedem ce am realizat, dar este important ca nici un stat membru din Uniunea Europeană să nu dea înapoi um, pentru că suntem state donatoare. Sunt convins că reafirmarea obiectivelor prevede și o foaie de parcurs în ce privește asumarea obligativității obligațiilor din partea statelor membre, pentru că această comisie uh, Uh, solicită un raport anual în care să analizăm dacă statele membre își îndeplinesc foaia de parcurs în realizarea acestor obiective, iar cei care nu o fac să fie numiți și în felul acesta expuși oprobiului public. Trebuie să avem o imagine clară în legătură cu uh, statele sărace Uh, inclusiv cu zonele africane și uh, în felul acesta uh, vom înțelege mai bine ce înseamnă de fapt solidaritatea. Cred că mi-am respectat uh, timpul. Ca de obicei, spune președinta, iar acum doamna Keller. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă. Suntem cu toții conștienți de obiectivele stabilite până la uh, anul 2015 și dincolo de acest termen, pentru că există într-adevăr și o agendă post-2015 și un lucru care este menționat adesea de către ONG-urile privind agenda post-2015, ce urmează să facem după aceea. Spun că un element slab al uh, odm ului este legat de um, lipsa de creionare a modului în care trebuie să se acționeze pentru atingerea obiectivelor. Deci, printr-o mai mare participare a societății civile, de pildă, uh, pentru că uh, există și obiective care uh, sunt importante pentru uh, un anume specific local și eu cred că, într-adevăr, în agenda post-2015 trebuie să avem în vedere și acest mod de cooperare cu societatea civilă. Dacă uh, atingem anul 2015, oamenii vor spune nu uh, am reușit să atingem toate obiectivele stabilite. S-ar putea întâmpla ca după aceea uh, motivarea lor să fie mai slabă pentru agenda post-2015. Poate că atunci vor trebui să fie stabilite obiective mai ușor de atins pentru a determina pe oameni să acționeze la fel de ambițios. Credeți oare că se va ajunge și la o asemenea uh, situație de uh, demotivare? Care este uh, opinia dumneavoastră în legătură cu acest aspect? Mulțumesc, domnul Berman. Mulțumesc. Am sentimentul că pot vorbi în această reuniune și în irlandeză și sunt uh, impresionat de ceea ce am auzit în legătură cu necesitatea de a evolua în uh, aceste obiective, inclusiv în ce privește drepturile cetățenilor. Pentru că eu sper ca pe viitor politicile noastre să fie mai bine centrate pe aceste necesități. Eu aș vrea să vă întreb eh, în legătură cu politica Uniunii Europene în ce privește ODM-urile. Poate ne dați eh, sugestii sau chiar anumite sarcini de îndeplinit. În ce uh, domenii uh, oare subsidiile pentru agricultură ar putea să descurajeze mai degrabă uh, dezvoltarea? Iar în ce privește politicile europene în domeniul comercial, care ar putea să fie efectele negative asupra țărilor în curs de dezvoltare? Care sunt punctele forte, care sunt punctele slabe în politicile noastre generale? Ce ne puteți spune despre coerența politicilor noastre în ce privește atingerea obiectivelor dezvoltării? sărbătorii mileniului. Poate că reușiți să precizați uh, din acest punct de vedere anumite elemente. Și mai am o întrebare. Există uh, dorința de creștere rapidă în uh, zona, regiunile care se află în curs de dezvoltare și multe din ele sunt situate în Africa. Oare politica noastră este adecvată acestor procese de dezvoltare din această zonă, ce ar mai fi necesar să facem? Mă gândesc uh, la eventual servicii financiare în favoarea lor. Nu ar trebui să fie exclus niciun grup de la uh, accesul la obținerea de uh, ajutoare și acestea ar fi întrebările mele. Doamna Sargentini. Dank u Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte. Aș vrea să spun că nu trebuie să vă cereți scuze pentru o intervenție prea lungă, pentru că ați venit în comisia noastră pentru a ne uh, spune lucruri care ne interesează și trebuie să gă, afectăm timpul necesar acestor subiecte. În legătură cu ceea ce a spus domnul Berman, aș vrea să întreb ce așteptări aveți din partea noastră? Nu știu când vă veți întoarce acasă, dar pe 12 octombrie Comisia Europeană va prezenta um, noua sa politică în domeniul agriculturii și uh, asta pentru anii următori. Poate că uh, v-ar interesa să uh, aflați ce se va spune, poate că ne puteți da un punct de vedere. În ultimele săptămâni, Parlamentul a analizat o nouă abordare în ce privește negocierile cu partenerii și a existat o uh, rezoluție uh, care a fost destul de critică. Uh, care este părerea dumneavoastră despre ea? Și aș mai avea și o altă întrebare. Acest Parlament a a aprobat recent strategia comisarului de Gucht și uh, privind uh, de asemenea strategia de dezvoltare și cooperare. Și uh, eu cred că dacă această strategie este bine alcătuită, nu ar fi nevoie de niciun fel de dublare, cred că am putea coopera foarte bine. Ce putem face ca politica noastră de dezvoltare și cooperare să fie consistentă și coerentă. Mulțumesc. Din partea Comisiei dorește să intervină cineva? Tot pe scurt, solicitarea noastră obișnuită. Mulțumesc. Vă rog, mă scuzați. Thank you, Chair. Mulțumesc, uh, mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnului Fost, pentru prezentarea făcută și pentru raport. Iată unul din modurile în care ONU menține presiunea și asupra noastră ca să ne îndeplinim obiectivele acestea de dotare ale mileniului. Câteva comentarii. Am notat ce are de spus raportul în legătură cu îndeplinirea de către UE a angajamentelor sale, dar totuși am dorit să uh, spunem că aceste obiective sunt mai ambițioase din partea Uniunii Europene decât cele asumate de alt, alți parteneri noștri în legătură cu ODM-urile în general, cred că linia noastră e că e important să facem toate eforturile să realizăm cât mai multe putem din aceste obiective până în 2015. Motiv pentru care, după cum s-a spus aici, la summitul de anul trecut, eh, președintele Barroso a lansat inițiativa UE-ODM de 1 miliard de euro în susținerea eforturilor spre realizarea obiectivelor mileniului. și sperăm că această inițiativă va da și roade. Săptămâna viitoare, Comisia lansează o revizuire a politicii globale în legătură cu dezvoltarea, agenda pentru schimbare, care dorește tocmai să aibă un impact mai mare la, dezvoltarea pentru, la cooperarea pentru dezvoltare și îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale mileniilor mileniului. În final, agenda, pe, agenda post-2015, vă mulțumesc pentru că ne-ați prezentat planurile ONU. După cum spuneam, cred că principala noastră preocupare e să realizăm uh, pe cât posibil obiectivele pentru 2015, dar sigur că vom vedea și care este situația după acea dată. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau din nou cuvântul domnului Fos. <clears throat> Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările și comentariile noastre încurajatoare, dar și uh, foarte complexe. Voi încerca să răspund măcar la unele dintre ele, la cât mai multe, eventual, dacă e posibil. Mai întâi s-a vorbit despre importanța responsabilizării tuturor factorilor implicați. Uh, este și obiectivul nostru al Națiunilor Unite. Uh, secretarul General ne-a solicitat să elaborăm un, un, un fel de, de instrument uh, prin care, în mod sistematic, putem să Eh, arătăm unde sunt neajunsurile, unde apar situații de, lips, de genul lipsă de transparență, lipsă de claritate în ce privește asumare, angajamentele asumate și în lumina utilizării acestui instrument eh, vom lansa probabil luna viitoare un uh, soi de cadru de referință uh, integrat al uh, tuturor actelor implementate până acum, în care toți factorii implicați, inclusiv noastră, veți putea să observați ce s-a făcut, ce s-a realizat, ce nu s-a realizat din angajamente asumane, asumate, ce mai urmează Uh, să fie întreprins. Și evident, uh, aceste informații vă vor fi puse la dispoziție uh, și le veți putea consulta și le veți putea reacționa la ele. Doamna Keller ne-a întrebat în legătură cu viitoarea agenda Sunt de acord cu dumneavoastră, stimată doamnă. E mai ușor să uh, convii asupra unor uh, obiective în plan internațional decât să le transpui în realitate și să le atingi, de fapt. Uh, acest lucru este valabil pentru noi până în 2015, dar și pentru dumneavoastră până cu obiectivele asumate până în 2020. Așadar, sunt de acord că ar trebui mai întâi priorizate uh, țările, trebuie văzut ce fac țările cu ajutorul pe care îl primesc, uh, cum îl, cum îl transpun uh, în. De asemenea, trebuie să și diferențiem între diferitele uh, state, pentru că nu, acela, același instrument nu poate fi aplicat uh, tuturor statelor uh, beneficiare. Deci trebuie să vedem fiecare țară în ce context anume se platează, plasează și um, cum pot fi uh, cel mai bine raționalizate eforturile. Dacă putem să reducem, de exemplu, mortalitatea infantilă cu 50%, atunci este mult mai mult decât am, eh, dacă am reduce undeva mortalitatea cu 300 de cazuri la 100 de mii. Deci eh, trebuie să și vedem cât de clar și de ambițios sunt formulate obiectivele. În cazul eh, deci, uh, în anumite țări, uh, pe de altă parte, reducerea mortalității ar fi o problemă sub uh, raportul siguranței, siguranței alimentare, pentru că uh, în țările pur agricole asta poate fi o problemă. Deci, uh, este foarte ușor să convii asupra unor chestiuni și mult mai ușor să convii asupra unor principii, dar uh, aplicarea acestor principii pentru fiecare țară trebuie să fie ușor diferențiată, pentru că, încă o dată, același principiu nu se aplică tuturor statelor în aceeași măsură. Apoi, în ce privește uh, gradul de ambiție, de orgoliu pe care ar trebui să-l uh, implicăm aici, uh, sigur că uneori când nu realizezi ce ai, ți-ai propus sau ce ți-ai asumat, e, poți să-ți pierzi reputația, credibilitatea, pot uh, exista și consecințe politice, sociale și așa mai departe. Deci, uh, trebuie să continuăm și dacă continuăm uh, să credem că obiectivele ce le-am formulat sunt fezabile, atunci trebuie să facem totul pentru a le atinge. Pentru perioada de după 2015, situația este diferită. Trebuie să avem o viziune critică asupra dezvoltării durabile, trebuie să punem dezvoltarea durabilă în contextul uh, resurselor limitate și trebuie să vedem, să revizuim uh, dezvoltarea uh, din acest punct de vedere, adică trebuie să avem grijă în ce direcție și cât de rapid ne dezvoltăm pentru a nu ne limita și mai mult posibilitățile. Mai întâi, însă, e nevoie de o dorință, voință politică ă, și, în același timp, trebuie să vedem cum putem împreună să realizăm toate aceste obiective de dezvoltare pe care ni le-am ă, propus. Uh, la întrebarea conaționalului meu uh, olandez răspund însă tot în engleză pentru a nu îngreuna situația pentru publicul ascultător. Uh, în legătură cu programele UE, nu pot să vă dau răspunsuri foarte clare pentru că ar trebui să studiez și eu mai mult situația în aici. Însă în ce privește provocările posibile pentru Uniunea Europeană pe viitor, de exemplu, în domeniul um, uh, de, uh, programelor de ajutor comercial, în domeniul uh, impactului ajutoarelor în agricultură asupra fermierilor în altă parte, pot să vă spun următorul lucru. Subsidiile într-o parte a lumii creează o discrepanță din punctul de vedere al competiției uh, față de alți actori. Deci se creează o competiție neloială. Iar fermierii care nu dispun de acele uh, uh subsidii, uh, atât exportul cât și importul produselor respective pot, uh, poate deveni mult mai dificil. Este cel mai important argument pe care îl putem folosi de exemplu, există, există subsidii foarte importante la producția de bumbac în Statele Unite, care are, care are efect inclusiv asupra producției de bumbac în Asia. Acestea sunt lucruri clare. Sigur, cum faceți face aceste probleme? Păi, trebuie și aici politici sectoriale coerente nu se pot uh, uh, nu se poate renunța de pe o zi pe alta la acestea. Însă poate că e posibilă o altă uh, compensare a fermierilor. Însă în, în timp, în țările bogate, ar trebui scăzute aceste, aceste ajutoare financiare, pe de altă parte ar trebui crescută productivitatea în țările sărace. De aceea, politicile comerciale și cu politicile pentru dezvoltare trebuie să meargă mână în mână. Deci trebuie să ne deschidem piețele pentru că creșterea economică vine din accesul liber la piețe. E important ca țările mai sărace să se poată diversifica, să-și diversifice producția, să-și o crească și aici politicile noastre de dezvoltare pot, uh, face, uh, pot avea un impact uh, important. Ajutorul pentru dezvoltare sub, din acest punct de vedere a fost deja consolidat în ultima vreme nu neapărat prin faptul că au fost alocate mai multe resurse pentru aceste planuri de dezvoltare comercială și de ajutor comercial, ci prin faptul că au fost mai bine și mai eficace folosite. Altfel, ajutorul pentru dezvoltare, inclusiv cel comercial, poate fi uh, fără efect. Uh, prin multe acorduri bilaterale, uh, țările de obicei încearcă să, încearcă să obțină acces liber, fără taxe, la anumite produse, chiar și pentru piese, uh, piețe pe care sunt prezente. De ce? Pentru a, pentru a realiza și îndeplini anumite cote de export uh, pe care și le-a propus pentru echilibrarea balanței comerciale. Cam atât cred că am avut de uh, spus. Sper că am reușit să răspund și unor uh, uh, comentarii din partea Comisiei uh, Europene. Ehm, eh, voi răspunde, evident, și la eh, documentul pe care îl pregătiți, eh, dacă mi-l veți face disponibil și, din păcate, nu voi putea să fiu aici la 12 octombrie să particip la evenimentul menționat, stimată doamnă, pentru că trebuie să mă întorc la New York. Mulțumesc!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 Alors, nous allons continuer. Da, vom continua dezbaterea de azi. De mai bine de 60 de ani, biroul de ajutor și muncă al ONU pentru refugiații din Palestina, în Orientul Mirlociu, vine în ajutorul a milioane de refugiați palestinieni din fâșia Gaza, Cisjordania, Iordania, Liban și Siria Anul trecut am făcut parte dintr-o delegație compusă din membrii ai comisiilor uh, AFET uh, pentru buget și uh, pentru dezvoltare, care s-a deplasat în foșia Gaza și Cisjordania, ca să ne dăm seama de situația de la fața locului, să înțelegem mai bine eficiența ajutorului european. La fața locului am putut constata activitatea remarcabilă a acestui birou al ONU, experiență care m-a afectat profund într-un moment în care lumea arabă trece prin mișcări populare de democratizare și în care o cerere a recunoașterii unui stat palestinian independent este examinată acum de către cea de 66-a sesiune a adunării generale a ONU, am hotărât să-l invităm alături de noi pe domnul Filippo Grandi, comisar general al biroului ONU eh, pentru despre care vorbeam înainte, eh, și domnul Grandi, domnule Grandi, vă urez bun venit Urez de asemenea bun venit prietenilor noștri de la Comisia pentru Afaceri Externe împreună cu care organizăm această întâlnire și uh, urez bun venit și membrilor Comisiei pentru Bugete prezenți aici în sală. Precizez că săptămâna trecută Comisia pentru Bugete, la propunerea Comisiilor pentru Dezvoltare și Afaceri Externe, a adoptat un amendament la bugetul european 2012 care dorește să sporească linia bugetară pentru un UNRWA până la 100 de milioane de euro. Domnule Grandi, sunt nerăbdători să vă ascultăm legătură cu situația politică și umanitară din Gaza, Cisjordania și țările vecine. Vă întrebăm care sunt perspectivele uh, evoluției situației din uh, Orientul Mijlociu. Cum putem uh, răspunde nevoilor umanitare în această regiune? Care, ce rol poate sau trebuie să joace Uniunea Europeană și statele sale membre? Dau cuvântul domnului Grandi pentru 15 minute. Și deci, vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă, mulțumesc tuturor, dacă îmi permiteți. Madame, merci de m'avoir. Mulțumesc pentru că m-ați invitat în această seară, dar nu este prima dată, vreau să spun, însă întotdeauna e o ocazie importantă ca să mă pot întâlni aici cu membrii Parlamentului European, eh, care ne susțin foarte mult și ne-au ajutat foarte mult în ultimii ani. Dacă îmi permiteți, voi face o introducere în engleză și apoi, sigur, vă stau la dispoziție pentru a răspunde întrebările dumneavoastră, dacă vor exista. Deci, uh, ultima dată m-am aflat la Bruxelles, uh, acum aproximativ o lună de zile, cu ocazia semnării unei declarații comune cu doamna Cathy Ashton și cu domnul comisar Füle cu ca, uh, prin care ne-am renoit cooperarea financiară și parteneriatul cu Uniunea Europeană pentru încă trei ani. Vreau să încep prin a mulțumi Parlamentului European, care fără îndoială a făcut posibil această cooperare consolidată care cred, cu, cred eu, un actor important pe scena din Orientul Mijlociu, deși nu doar politic. Și uh, profit de ocazie, în primul rând, pentru a vă mulțumi pentru susținerea acordată. Dați-mi voie pentru început să vă fac o prezentare a principalelor domenii în care suntem noi activi. În primul rând, uh, contextul. Aș dori să sugerez că, context, că contextul din Orientul Mijlociu a fost definit de trei factori principali în, în ultimele luni, de, de la ultima noastră întâlnire. Odată, primăvara arabă, în al doilea rând, împotmolirea procesului de pace din Orientul Mijlociu și, în al treilea rând, rolul jucat de palestinieni și solicitarea lor de a fi recunoscut ca stat Primăvara arabă, și cred că deja dezbătut de multe ori subiectul, prezintă aspecte diferite. Dar și, de asemenea, multe oportunități. E neîndoielnic dar și, de asemenea, după cum am văzut în Egipt în ultimele zile, și provocări foarte serioase. Dar, în general, din perspectiva celor din Orientul Mijlociu, între care trăim noi, E vorba de un proces perceput ca unul foarte dinamic și foarte și care reprezintă o, o oportunitate de a fi activ. Realist vorbind, cred că cei din Orientul Mijlociu nu își așteaptă mai mult decât vor primi din partea acestui proces, dar în general el este perceput foarte pozitiv. Între cei care percep așa primăvara arabă, aș dori să includ și pe cei aproape 5 milioane de palestinieni, refugiați palestinieni cu care lucrăm noi. Pe de altă parte, palestinienii percep primăvara arabă inclusiv în contrast cu împotmolirea procesului politic care îi privește pe ei cel mai direct. Uh, procesul de pace în Orientul Mijlociu mai ales. Și poate mai mult uh, o fac, uh, mai mult au această percepție refugiații palestinieni. Ei percep cel mai mult acest contrast între un proces dinamic, plin de oportunități, cum este primăvara arabă, și un proces care stagnează, care din punctul lor de vedere, sau în care, din punctul lor de vedere, comunitatea internațională nu este destul de activă pentru a debloca situația. Acest contrast este unul foarte dramatic și deja a generat tensiuni pe care le putem percepe în, în uh, diverse zone în care noi suntem activi. În legătură cu solicitarea palestinienilor de a fi uh, recunoscuți ca stat, acum, în general, între palestinieni, acest uh, lucru este perceput în mod realist, cu toate implicațiile sale, dar are o, o o conotație foarte pozitivă. Președintele Abu Mazen s-a întors la Ramallah ca un erou. Credibilitatea sa a fost foarte mult consolidată intern după discursul ținut la adunarea generală la ONU. Acum nu voi face comentarii, mă limitez la înfățișarea contextului, dar aș face totuși o observație aici în legătură cu statul palestinian. E important uh, să notăm, cum am făcut-o noi în mod public, că oricare ar fi rezultatul acestui proces, acestei încercări din partea palestinienilor, nu ă, va afecta situația și problema refugiaților, care poate fi rezolvată doar printr-un acord specific între părți, între israelieni și palestinieni ă, pe problema refugiaților. Asta e o observație foarte importantă pentru că uh, deși refugiații, mai ales în locuri dificile cum ar fi Libanul și fâșia Gaza, au, au uh, o percepție pozitivă asupra solicitării uh, lui Abu Mazen, um, pe ei îngrijorează că problema lor ar putea fi trecută pe plan secund și că nu va mai primi uh, atenția politică necesară. Deci cred că din partea, din punctul nostru de vedere că nu suntem o organizație politică, e important să subliniem că în ciuda celor spuse de unii, noi vom continua să existăm și să operăm. E necesar ca noi să continuăm să operăm, inclusiv în uh, Fâșia Gaza și Cisjordania, până când se va rezolva problema refugiaților în contextul procesului de pace din Orientul Mijlociu. E important să facem această observație. Acum, concentrându-ne pe problemele mai specifice uh, și domeniile noastre de uh, activitate, sigur că situația din Siria e una foarte complexă. Rapoartele privitare la drepturile omului sunt bine cunoscute și sunt îngrijorătoare. De asemenea, totuși subliniez că refugiații palestinieni, în general, au rămas neutri sau lipsesc în, în acest conflict. E vorba de un conflict între guvernul sirian și poporul sirian. Eu n-am cunoștință de, implica, de implicarea uh, refugiaților palestinieni în Siria. Vă reamintesc că sunt vreo 500.000 de refugiați palestinieni în Siria, dar se întâmplă că, uh, precum restul populației, în unele momente palestinienii au fost implicați în conflicte și au avut de suferit de pe urma reprimării uh, protestelor. Au existat caze în Dera, în sud, Homs, în centrul țării. În cazul cel mai flagrant, în orașul atachet de pe coastă, unde reprimarea uh, demonstranților a implicat zone locuite de refugiați, deși majoritatea lor s-a, s-au întors în sud, dar au, s-au registrat și decese în rândurile lor. E clar că dacă, din nefericire, această situație de conflict prelungit continuă în Siria, vor exista și mai multe episoade uh, în care să fie implicați refugiații palestinieni. Inevitabil, pentru că majoritatea lor uh, locuiesc în orașe și tocmai în orașe uh, au loc protestele împotriva guvernului. Uh, deci regret, e regretabil, dar uh, asta se poate întâmpla din nou, deși noi suntem vigilenți, nu facem comentarii că nu intră în mandatul nostru, dar vom continua să, ne, să luăm cuvântul de fiecare dată când palestinienii vor fi afectați de situația asta internă din Siria. Și vom face declarații publice dacă va fi cazul. misiunea umanitară a ONU care s-a deplasat, deplasat în Siria acum câteva săptămâni, după cum știți, a declarat că nu există o criză umanitară, ci o criză a drepturilor omului de proporții majore în Siria. Suntem de acord cu această declarație, deși au existat și zone cu probleme cu caracter umanitar. Noi am încercat să ne ocupăm de asta. Oamenii și-au pierdut locurile de muncă, de exemplu, din cauza situației de acolo. Noi am încercat să distribuim bani categoriilor cele mai vulnerabile ale populației. Am făcut apel pentru o sumă de 8 milioane de dolari și am primit deja câteva donații. În Libanul în vecinat, sigur, problema e, continuă să fie că tulburările din Siria s-ar putea extinde și în Liban. E o țară, e vorba de o țară care în mod neobișnuit a rămas stabilă în, urmă, în ultimele luni. Dar știm cu toții că e o țară foarte fragilă parte a fragilității Libanului e cauzată, fără îndoială, de uh, taberele de, de refugiați palestinieni care trăiesc în condiții îngrozitoare. Și aici e posibil să uh, apară tulburări, manipulări ale situației uh, acestor tabere cu exploatarea sărăciei oamenii de acolo oamenilor de acolo. Deci de aceea e foarte important și țin să subliniez asta că am primit recent prin, eh, prin intermediul instrumentului de stabilitate a Com Comisiei Europene, am primit fonduri importante pentru a îmbunătăți condițiile de trai ale palestinilor din Liban. Contribuții importante nu doar pentru oamenii de acolo, infrastructură, locuințe și așa mai departe, dar importante și ca o contribuție mică, dar importantă la stabilitatea unei regiuni foarte volatile. Acum, Iordania e probabil cea mai stabilă țară din regiune sau din, din țările în care uh, suntem noi activi, dar sigur că și Iordania are elemente de fragilitate și trebuie să le cunoaștem foarte bine. Noi știm că instituțiile europene sunt vigilente în această privință. Sigur că Iordania uh, e și angajată de împotmolirea procesului de pace. Ei simt că sunt actori foarte importanți în problemele finale de statut, cum ar fi frontierele, utilizarea surselor salimului și și refugiații, din care două milioane trăiesc în Iordania. Iată o o proporție însemnată a populației de acolo. Noi suntem cel de-al doilea angajator din zonă Aproximativ 7.000 de palestinieni sunt angajați ai noștri și mă bucur așadar să vă informez că doamna Ashton, un alt reprezentat, ne-a invitat să facem parte din misiunea euro-iordaniană care va fi activă și își va începe munca acolo în câteva săptămâni. Mă bucur această recunoaștere, rolul care ni se acordă și uh, se recunoaște modul că, uh, faptul că noi vorbim în numele unei părți importante a Iordaniei și sperăm că Parlamentul ne va susține în acest rol pe care îl vom avea de jucat. Și acum, uh, problema centrală, teritoriile palestiniene ocupate, că acolo suntem noi cel mai, cei mai activi. După cum am spus, președintele Abbas s-a întors la Ramallah după ce a câștigat susținerea majorității populației sale, însă mm, există niște mize și niște probleme importante pentru el și rolul său de lider, pentru că orice s-ar întâmpla în continuare, dacă eforturile sale vor fi percepute ca, uh, fi, ca uh, fiind un eșec, uh, s-ar putea crea tulburări. O declarație recentă sau o decizie recentă a guvernului uh, israelian de a uh, extinde așezările cu, uh, construire, cu construirea de noi case și informații care au fost făcute publice, conform cărora unii coloniști sunt înarmați și gata să opună rezistență dacă uh, vor exista confruntări. Uh, demolările de case, că am văzut că a crescut mult rata demolărilor, avem și cifre dacă doriți, 42%, e o creștere de 42% uh, față de aceeași perioadă din 2010. Toate aceste aspecte, dar și mai multe, creează tensiune. Și vă spun cinstit că sunt îngrijorat că dacă incidentele recente Uh, contribuie la escaladarea situației care este foarte tensionată. Mm, e important ca și palestinienii și israelienii să-și asume responsabilitățile pentru menținerea stabilității situației pe cât posibil. Pe de altă parte, mai spun uh, încă o dată că în Gaza, blocada impusă de israelieni în 2007 a, s-a modificat, situația s-a ușurat, am putut uh, începe un număr de proiecte de reconstrucție, dar blocada continuă să fie impusă și e important și știu că Parlamentul a făcut acest lucru, să continuăm să reamintim tuturor că blocada se că blocada încalcă drepturile celor din Gaza, încalcă dreptul internațional, așadar ar trebui ridicată în totalitate. Acestea fiind spuse, sigur, procesul este unul complex și apreciem eforturile făcute de guvernul israelian pentru a ușura uh, situația, cel puțin în ce privește circulația bunurilor, materiale de construcție, că sunt multe proiecte de reconstrucție care trebuie și îndeplinite. Economia este principala problemă în continuare, șomajul, deși a scăzut puțin, că reconstrucția aduce locuri de muncă, dar încă este cam de 33% șomajul, probabil una din cele mai ridicate cifre din întreaga lume. Cei din Gaza nu pot exporta bunuri către Israel și către uh, uh, Cisjordania, piețele lor tradiționale de export. Uh, Asta înseamnă că sectorul privat nu poate exista decât prin uh, <laughs> mijloace ilegale, comerțul care se desfășoară prin tunele, tuneluri. Sau populația beneficiază de salariile plătite de biroul nostru sau de autoritățile palestiniene, dar cu bani europeni, în general. Deci economia uh, din Gaza e sau una subvenționată sau una cu caracter ilegal dar uh, o economie bazată pe un sector privat sănătos, ceea ce e posibil în Gaza, pentru moment e complet inexistentă, după patru ani de blocadă. Mecanismul de adoptare a proiectelor, deși s-a îmbunătățit, și noi avem uh, discuții continue cu autoritățile militare israeliene, mecanismul acesta trebuie accelerat, pentru că dacă nu, va dura mult prea mult să îndeplinim aceste proiecte de reconstrucție. Acum, în ce privește biroul nostru în general, mi se spune totdeauna că menținerea noastră ca birou operațional, dat fiind uh, starea procesului de pace, eu cred că rolul nostru va fi unul important uh, și pe viitor, dacă așa stau lucrurile. Și dacă ne gândim la toate sursele de uh, finanțare sau ferețele bugetare de care dispunem, ajungem la cam un, milion, un miliard de euro pe an. Ăsta este costul menținerii noastre ca birou operațional, dar spun întotdeauna că această situație nu, nu trebuie percepută doar ca un cost al unei operațiuni, ci e costul a uh, unei, unui proces politic și așa trebuie și văzute, văzută situația. Doar uh, rezolvând situația la nivel politic, se, pot, se poate elimina acest cost suportat de contribuabile din Europa, din America de Nord și din alte regiuni. Mod și mai ales în situația asta de a procesului de pace. Noi continuăm să ne jucăm rolul, să fi, funcționăm cât mai eficient posibil, să nu uh, avem uh, cheltuieli prea însemnate, avem un dialog activ cu reprezentanții UE acolo și suntem gata să împărțim eforturile. Am uh, avut succes și cu unii donatori arabi. Arabia Saudită a devenit în acest an cel de-al treilea donator cel mai important al nostru. Deci facem progrese, dar continuăm să avem nevoie de susținerea dumneavoastră și pentru că, dacă, pentru că dacă nu avem resurse, oamenii au de suferit și noi, ca birou, suntem expuși la critici. Și sunt uh, multe critici, sunt multe grupuri din Gaza și Liban care au interese în a ne slăbi poziția și în a destabiliza situația. Știți că avem uh, mai multe surse de finanțare, dar uh, lipsurile cele mai însemnate se înregistrează acum în mod paradoxal în Gaza, unde mai înainte nu se probleme. Programul nostru de urgență cu ajutor alimentar și crearea de locuri de muncă și alte activități de tip umanitar, nu dispune de bani suficienți, însă sigur că bugetul nostru central pentru noi uh, e întotdeauna, reprezintă întotdeauna un efort deci, uh, întotdeauna e dificil până la sfârșitul anului să dispune de bani suficienți ca să plătim salariile tuturor angajaților noștri. Salariile uh, profesorilor și doctorilor sunt calculate în conformitate cu salariile din sectorul public din aceste țări unde suntem noi activi. Și știm că aceste țări uh, se află sub tensiune, dată, dată fiind primăvara arabă că și noi trebuie să ne conformăm salariilor din regiune. Din păcate, asta este o presiune majoră asupra noastră, dar dacă nu eh, cre- facem creșteri salariale, se vor risca uh, tulburări, inclusiv greve ale angajaților noștri. Avem 30 de mii de angajați în întreg Orient Mijlociu, deci suntem un, un angajator foarte important, dar trebuie înțeles contextul și să fim finanțați așa cum se cuvine. Dar după cum a spus și doamna președintă, sigur, ne bucură că instituțiile europene răspund pozitiv aici. Declarația comună pe care am semnat-o cu doamna Catherine Ashton și cu domnul Ștefan Füle acum o lună deja a avut ca efect sporirea finanțării noastre anuale de la 66 de milioane de euro la 80 de milioane de euro pe an. Negociem în acest moment uh, o finanțare suplimentară pentru acest an, care sper eu că ne va și sosi înainte de uh, sfârșitul anului. Asta e finanțarea de bază. Dar știm că și Parlamentul face eforturi să mențină ajutorul pentru palestinieni în general, nu doar pentru biroul nostru la un nivel înalt, noi credem că e foarte important să ne bucurăm și de această finanțare, că nu e sigur ce se va întâmpla cu alți donatori, de exemplu Statele Unite. Am dorit de asemenea să vă reamintim că e foarte important ca fondurile alocate biroului nostru din acest ajutor pentru Palestina să fie unele adecvate și de asemenea important ca refugiații palestinieni, nu doar palestinieni, să continuă să facă parte din strategiile, din rapoartele, din declarațiile și rezoluțiile dumneavoastră. În politica dumneavoastră de vecinătate cu Sudul și cadrul financiar multianual care va începe în 2014, mai ales într-un într-o perioadă în care tot mai multe resurse se îndreaptă spre sudul Mediteranei, dar există și o competiție care va fi din ce în ce mai mare în Egipt, Tunisia, Libia și alte locuri. De aceea mă bucur atât de mult că noi probabil vom face parte din misiunea în Iordania, că noi credem că avem un cuvânt important de spus aici. Voi încheia prin, a, a, prin a, uh, reamintindu-vă că aproape 5 milioane de refugiați reprezintă o forță importantă în, în ce privește alegerile. Ei se simt neglijați, izolați după ce timp de trei generații nu s-a rezolvat problema lor. Biroul nostru e unul dintre puținele semnale că comunitatea eh, internațională n-a uitat de ei, nu i-a dat uitării. De ce e important să continua să ne susțineți? Noi uh, organizăm pentru luna martie 2012 împreună cu Uniunea Europeană un eveniment desfășurat aici la Bruxelles ca să ne facem mai vizibil activitatea și, și parteneriatul nostru cu instituțiile europene. Dar va fi un eveniment la nivel înalt, deschis și participării altor actori. Deci credem că va fi o bună ocazie și sperăm ca um, cât mai mulți membri ai Parlamentului European să fie prezenți și să ne susțină acest, această manifestare. Cu asta, doamnă președinte, închei și vă mulțumesc din nou pentru răbdare, că știu că mi-am depășit timpul alocat. Merci beaucoup. Euh, la parole... Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum eurodeputaților și am să rog ca intervențiile să fie succinte pentru că am cam depășit timpul prevăzut. Încet cu domnul Deva. Mulțumesc foarte mult. A fost o foarte bună expunere a situației. Am aflat că un subiect, un o problemă în zona palestiniană este apa potabilă. Oare putem avea o contribuție pentru ca și mai ales copiii din această zonă să aibă acces la apă potabilă și de asemenea putem să diminuăm trauma socială pentru copii din această zonă pentru că ei asistă la acte de violență în această regiune. Și mai am o altă întrebare. Uh, oare am înțeles bine când ați spus că um, coloniștii acum sunt înarmați? și că sunt gata să uh, devină violenți în această zonă? Mulțumesc, domnul Deba. Dau cuvântul acum domnului Weigel. Mulțumesc, doamnă președintă. Stimate domnule Grandi, întotdeauna este o plăcere pentru noi să ascultăm rapoarte ale organizației pe care o reprezentați și suntem recunoscători pentru faptul că dumneavoastră cu umilință prezentați o activitate foarte complexă ehm, pentru că acest oficiu ONU joacă un rol foarte important. Cu siguranță UNRWA uh, este un actor politic uh, important în Orientul Mijlociu. Nu este doar o organizație care își asumă um, activități de tip umanitar. Am uh, ascultat Um, cu multă atenție uh, situațiile pe care uh, le-ați prezentat și punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu situația din zonă. Ne-ați vorbit despre eforturile pe care UNRWA uh, le face în fâșia Gaza. Și uh, este absolut fascinant uh, modul în care dumneavoastră, în circunstanțe deosebite dificile, contribuiți totuși la um, demersuri de um, uh, conștientizare a activității oamenilor de acolo, veniți în întâmpinarea copiilor din zonă. Cred că pot să adaug un uh, lucru care poate suna puțin uh, provocator. Dar ar fi atât de frumos dacă și copiii uh, israelieni ar putea să se joace împreună cu copiii din uh, Gaza. Ar fi un semn de speranță pentru viitor. Aș vrea să spun că împărtășesc temerile pe care le-ați exprimat dumneavoastră că probabil uh, încă mulți ani de aici înainte va trebui să desfășurați activitatea uh, pe care în clipa de față v-ați asumat-o în zonă. Pentru că situația politică este de așa natură. Spuneați că uh, 47% este volumul de demolări uh, care a crescut în comparație cu anul 2010. Este uh, foarte îngrijorător, este un volum uh, uriaș. Iar același lucru este valabil în legătură cu bloc blocada din Gaza, care este inumană, este ilegală, contravine dreptului internațional, este împotriva bunului simț și uh, trebuie să ne indignăm față de această blocadă. Deci, uh, sunt absolut de acord cu punctul de vedere exprimat că nu trebuie să acceptăm această blocată ca fiind normală. Dar eh, mă opresc aici pentru că președinta eh, se uită deja dojenitor la mine. Vă mulțumesc că ați venit în mijlocul nostru și eh, vă suntem recunoscători pentru că ne-ați făcut această prezentare. Mulțumesc foarte mult, domnului Weigel. Dau cuvântul acum domnului De Rosa. Uh, mulțumesc și mulțumesc uh, domnului Grandi pentru faptul că a venit aici în uh, fața noastră. Cred că relația dintre UNRWA și noi este foarte importantă și unul este și activitatea UNRWA în Palestina este probabil una din foarte puținele povești de succes um, pe care le-a avut uh, Națiunile Unite în uh, regiune. Deci, uh, tocmai aceste succese merită tot sprijinul nostru și în continuare. În ce privește credibilitatea UNRWA, aceasta trebuie păstrată cu orice preț și trebuie să ne asigurăm că UNRWA are toate resursele necesare pentru a-și continua activitatea. Săptămâna trecută am avut o prezentare aici în Parlamentul European um, în legătură în legătură cu uh, demersul recent al autorității uh, palestiniene. Um, și um, în această prezentare, uh, de exemplu, s-a arătat cât de mare este discrepanța între utilizarea resurselor în cele două zone. De exemplu, că că 220 de mii de copii sunt neasistați, că nu știu ce programe de ajutor vor fi suspintate și că uh, uh, și că în jur de 600 de mii de refugiați nu își vor mai primi pe următoarele trei luni rațiunile. Este alarmant așa ceva. Și de aceea întreb uh, cum se poate face ca să, să acoperim aceste deficite, adică creșterea de la 66 la 100 de milioane de euro eh, pe care Uniunea Europeană a oferit în Națiunile Unite acoperă acest deficit. Mulțumesc. Da. Din nou cuvântul. Pentru ultima întrebare, doamne Grez, mulțumesc foarte pe scurt dacă informațiile sunt corecte. Astăzi Consiliul de Ministri a, pentru afaceri externe are o reuniune care aici la Bruxelles și uh, ei vor discuta și problema palestiniană. Știu că nu există un consens între toți miniștrii europeni ai afacerilor externe. Uh, iată, de exemplu, ministrul țărilor de jos și rolul jucat de el în această problemă. Ce de noastră de la Consiliul de Ministri de astăzi, vă întreb? Mulțumesc și acum dau cuvântul mai întâi reprezentantului Comisiei, e vorba de doamna Camps, dacă am înțeles eu bine. Camps. Yes, we are always very ne face întotdeauna plăcere să-l auzim pe domnul Grandi să ne explice problemele pe care le are, pentru că și noi la comisie avem dificultăți în împărțirea bugetului pe diferiți factor vizați, pentru că nu trebuie să dăm bani, uh, suntem doar chemați să dăm bani UNRWA, uh, ci și autorității palestiniene și de aceea uh, ne bucură când avem informații suplimentare pentru a putea face aceste deliberări în cunoștință de cauză. Deci, trebuie să găsim întotdeauna compromisul, dar întotdeauna putem face compromis nu am pe situat, pe banii pe care îi avem și de care dispunem. Așadar, domnule Grandi, Vă mulțumim încă o dată foarte pe, mult pentru explicațiile pe care ni s-a dat în legătură cu situația de pe teren. Uh, Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul din partea comisiei, nu intervenție fără microfon. Da, în acest caz dau din nou cuvântul domnului Grandi ca să răspundă întrebărilor. Mulțumesc. Cred că putem face acest lucru foarte rapid. Poate că întrebarea cea mai complexă este întrebarea adresată de doamna Grez. După cum am spus, eh, oficiul nostru este un jucător în acest domeniu, ne-a asumat un rol eh, în principal umanitar furnizăm servicii. Nu suntem implicați în discuția politică, dar dacă pot să spun ceea ce aștept uh, dinspre politicieni, este o acțiune mai intensă pentru ca procesul de pace să fie finalizat, să ajungă la o concluzie pozitivă. De asemenea, mi-aș dori ca problema refugiaților să uh, revină pe masa negocierilor și să se recunoască și aspirațiile refugiaților și nu doar interesele politice ale actorilor politici angrenați în aceste negocieri. Veți spune că poate că este o utopie. Dar după uh, ce uh, uh, am fost confruntați cu primăvara arabă, mi se pare că acest deziderat este mai puțin utopic. Trebuie să ținem seama și de ceea ce își doresc refugiații palestinieni. Sigur că uh, acest lucru nu se va întâmpla la Consiliul Ministrilor de Externe, dar eu cred că și autoritatea palestiniană acum poate să joace un rol mai decisiv, pentru că există încă această marjă de credibilitate pentru că acum există uh, un moment propice de uh, implicare. Sigur că Eh, pacea eh, nu poate fi eh, atinsă decât prin acordul părților. Dar fără încurajare, fără o presiune în acest sens, nu se va ajunge la pace. Și fără pace, problemele pe care le-am descris nu doar că vor continua să existe, ci vor deveni din ce în ce mai serioase pentru toate persoanele din zonă și va fi mai costisitor și pentru noi apa este uh, într-adevăr o problemă serioasă, domnule Deva. Noi, în clipa de față, nu suntem atât de implicați în toate proiectele de furnizare a apei potabile, dar ne interesează infrastructura din taberele uh, refugiaților pentru că aceștia sunt oamenii cei mai săraci și avem din acest punct de vedere intervenții în Liban și în Gaza. Bineînțeles că ar fi minunat dacă s-ar putea găsi resurse pentru a îmbunătăți calitatea apei. În general, în Gaza este o chestiune care ține mai degrabă de blocadă. În Liban, taberele au fost marginalizate, au fost într-un fel um, um, prin această uh, marginalizare um, excluse de la uh, surse. Ar fi bine ca această excluziune să fie finalizată, pentru că ar fi în folosul populației din aceste tabere. Bineînțeles că este o chestiune importantă care trebuie să fie rezolvată, mai ales în locuri uh, cum sunt fâșia Gaza, copiii au avut de suferit nu doar în urma izolării prin blocadă, ci fiind și martorii unor acțiuni militare repetate. Uh, Cred că este important ca noi să ne continuăm intervențiile psihosociale pe care le-am declanșat cu ani în urmă uh, aceste intervenții, din păcate, acum au de suferit pentru că sunt subfinanțate era vorba de 6, 36 de milioane suplimentare care ar fi necesare pentru fâșia Gaza, inclusiv uh, ca să nu fi, fim nevoiți să suspendăm programele în domeniul sănătății. Iar în ce privește resursele pentru Gaza, nu, din păcate, domnule De Rosa, răspunsul este nu. Ce, nu. Ceea ce am negociat noi cu Uniunea Europeană a fost să ne sporim uh, contribuția esențială legată de proiectele principale, școli, uh, clinici, uh, îmbunătățirea situației celor nevoiași așa săracilor. În Gaza, noi avem un program extraordinar umanitar care va funcționa atâta timp cât există blocada, pentru că această situație a generat programul. Este vorba de furnizarea de alimente, intervenții legate de crearea de locuri de muncă și, de asemenea, asistență medicală. Acest program în funcție și de poziția instituțiilor europene, a fost uh, construit uh, de către ECO. Dar Ehm, ehm, doamna comisar Gheorgheva este deosebit de ehm, bine intenționată vis a -vis de activitatea noastră. Din păcate, resursele sunt limitate, face tot ce stă în puteri să ne ajute, dar are nevoie de resurse suplimentare în propriul buget pentru a se implica mai mult în Gaza. Mulțumesc tuturor pentru opiniile exprimate și pentru susținere. Mulțumesc foarte mult, domnule Grandi. Mulțumesc pentru mesajul dumneavoastră foarte clar, uh, pentru important și interesant. După cum știți, uh, Parlamentul European susține și va continua să susțină activitatea importantă a, uh, organismului pe care îl reprezentați. Noi sperăm ca la un moment dat va veni și ziua, așa cum a spus și domnul Weigel, în care copiii israelieni și copiii palestinieni se vor juca împreună. Dar până atunci vă încurajăm în continuarea activității dumneavoastră și vă mulțumim pentru cele expuse. Bun, eh, am ajuns la finalul întâlnirii noștri. Mâine la ora 9 începe întâlnirea coordonatorilor, iar uh, întâlnirea Comisiei DEVE începe la ora 10 în această sală. Mulțumesc tuturor. Bună seara. Je ne savais pas, heureusement que pas ça. toujours être privilégié. À bientôt, j'espère, hein, peut-être euh, à Gaza, peut-être